So, wir haben ein strammes Programm heute vor uns. Ich Doamnelor și domnilor, avem un program foarte strâns astăzi și aș vrea în primul rând să vă salut, să vă urez bun venit în Parlamentul European. Audierea de astăzi, dreptul la apă, este trimisă și este transmisă live pe internet și ne bucurăm de acest lucru. Aș vrea, în primul rând, să salut inițiatorii, să salut pe inițiatorii acestei, acestei întâlniri, pe doamna Anne-Marie Peret, în primul rând. Bine ați venit, doamna Anne-Marie Peret. Und ich möchte gleich ganz zu Anfang gratulieren. Aș vrea în primul rând să vă felicit încă de la început pentru că ați reușit într-o perioadă atât de scurtă de timp să adunați 1,9 milioane de semnături, ceea ce este într-adevăr foarte foarte bine. Este vorba de o inițiativă care a luat amploare, 1,9 milioane de semnături. Este într-adevăr un lucru impresionant. Aș vrea să mulțumesc și vicepreședintelui uh, Comisiei, domnul Sefcovici, pentru faptul că a venit aici astăzi și aș vrea să-i mulțumesc uh, foarte mult domnului Șefcovici pentru că dumnealui a fost uh, primul care la audierea dumnealui chiar la începutul legislaturii a subliniat faptul că accesul la inițiativa cetățenească se va face extrem de simplu și că va exista și un portal uh, online pe care noi aici la Parlamentul European, la Comisia Constituțională l-am decis, la Comisia AFCO și cred că este un lucru extrem de pozitiv faptul ca să putem semna astfel de inițiative și online. Altfel, astfel de cifre nu ar putea să fie obținute. Astăzi ne-am întâlnit pentru a putea saluta și în același timp a examina inițiativa aceasta interesantă în prezența mai multor colegi, numeroși colegi, noi, Parlamentul European, și nu pot vorbi decât pentru noi, care suntem, de fapt, Comisia Envi, Comisia competentă de fond la această uh, audiere. Noi, uh, Comisia Envi pentru Sănătate și Securitatea Alimentară, suntem uh, comisia cea mai importantă din punctul acesta de vedere astăzi, dar suntem și împreună cu Comisia PETI, cu Comisia DEVE și Comisia IMCO pentru a putea derula această inițiativă. O să ne împărțim uh, timpurile care ne stau, timpii care ne stau la dispoziție. Vom putea discuta despre apă în această după-amiază și, spuneam, 1,9 milioane de semnături sunt până astăzi, 1,69533 au fost considerate ca fiind uh, valide din uh, Germania. Peste 1,2 milioane de semnături s-au strâns și până acum nu s-a mai întâmplat niciodată ca pe o temă europeană chiar și în parlamentele regionale, să se discute uh, serios, să se elaboreze rezoluții și să se găsească un consens chiar transpartinic în care, într-adevăr, toate grupurile politice au fost de aceeași părere. Trebuie să spun că în landul meu, de exemplu, aceasta a fost situația și sunt foarte mândru de acest lucru. Deci, cred că această zi va marca istorie, pentru că, din acest punct de vedere, o uh, inițiativă ca aceasta este o dovadă de democrație europeană. Noi putem de aceea să începem cât mai repede această audiere și dau cuvântul în primul rând vicepreședintelui Comisiei, după care reprezentantului Comisiei PETI, domnul Hefner, care este în același timp și raportor pentru inițiativa cetățenilor în Comisia AFCO și apoi dau cuvântul lui Anne-Marie Peret, care ne va prezenta inițiativa cetățenilor și vom intra după aceea chiar în conținutul propriu-zis al uh, acestei audieri. Avem uh, mai multe titluri, avem accesul global la uh, apă, garantarea apei, sanitație pentru toată Uniunea Europeană, fără liberalizarea serviciilor și după aceea concluzii. Acestea sunt deci blocurile în care am împărțit audierea, apoi vom avea după fiecare dintre acestea o rundă de întrebări. Vreau să vă rog însă să respectați cele două minute timp de vorbire care vă stau la dispoziție pentru ca toată lumea să poată ia, lua cuvântul. Vom mai avea și un catch the eye în final așa cum uh, știți din plen, cei care nu vor putea să ia cuvântul, deci la vorbitori, vor putea să pună o întrebare la CatchDI. Aș vrea, deci, să dau uh, acum uh, și cuvântul 5 minute Um, reprezentantului comisiei, însă vreau să vă spun că trebuie să respectăm acești timp. Mă bucur foarte mult să văd câtă lume este în sală, se uită câteodată cât de greu este să organizeze așa ceva. Vreau să mulțumesc tuturor pentru această bună organizare. Mulțumesc comisiei, mulțumesc uh, și comisiilor uh, implicate, Comisia DV, IMCO, PETI și uh, Uh, de, și celelalte și Envi, bineînțeles, și mulțumesc și Direcției Generale Comunicare, IPOL și tuturor celor care asigură serviciile necesare pentru ca această sală să funcționeze. Deci, mulțumesc tuturor pentru această inițiativă. Acum eu trec de la emisie la recepție, pentru că suntem aici pentru ca să vă ascultăm și vreau să dau cuvântul celorlalți vorbitori. Mai întâi domnului comisar, după aceea domnului Hefner și după aceea vom asculta despre inițiativa ca atare. Cred că putem fi mândri că am organizat așa ceva și cred că dumneavoastră, prezenți în sală, sunteți dovada vie a faptului că este vorba de o chestiune extrem de importantă. Dumneavoastră vreți să fiți prezenți în sală la prima inițiativă cetățenească care a fost uh, a devenit, a luat formă concret și de aceea vreau să ascultăm pe toată lumea. Eu voi fi cel care se ocupă de timp. Eu mai întâi ar trebui, de fapt, să am grijă să nu vorbesc eu prea mult și de aceea o să mă opresc aici și dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, domnul Șefcovici. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă Matias, îți mulțumesc. Aș vrea în primul rând să vă spun cât de bucuros sunt aici să avem o astfel de ședință aici la Parlamentul European. Și pot să vă spun că mă uit de aici la dumneavoastră și sunt de-a dreptul impresionat. Rare ori poți vedea o sală atât de plină uh, de persoane interesante cu care emană energie pozitivă, entuziasm, entuziasm pe care l-ați adus astăzi aici. Și știu despre ce vorbesc, pentru că toată dimineața am petrecut-o cu comisia care organizează acest eveniment și pe care vreau să o felicit pentru eforturile deosebite pe care le-au făcut pentru ca acest eveniment să fie posibil la doar 2 ani după înființarea inițiativei uh, cetățenești a la nivelul Uniunii Europene. Aceasta este o primă inițiativă care a trebuit să îndeplinească multe cerințe și a reușit să-i motiveze pe cetățeni pentru ca aceștia să susțină cu aproape 1,7 milioane de semnături proiectul respectiv, lucru care s-a făcut în 13 state membre. Deci cred că datele sunt impresionante și aș vrea să îi felicit pe organizatori pentru ceea ce au reușit. Prezența dumneavoastră aici și susținerea pe care cetățenii au arătat-o în mod clar față de această inițiativă, cred că demonstrează în mod foarte clar că acest instrument al democrației participative funcționează și că interesul în Uniunea Europeană este foarte mare și că cetățenii și-ar dori să aibă un cuvânt de spus foarte direct, să comunice direct cu instituțiile europene în legătură cu ce ar trebui să fie pe agenda UE, cum ar trebui modificată aceasta sau redactată și Iată, aici putem avea o dezbatere în legătură cu această inițiativă pe tema apei. De la 1 aprilie 2020, Comisia se bizuie pe 22 de inițiative. Am lucrat cu domnul Hefner din greu pe marginea regulamentului și la momentul acela una din îngrijorările noastre era tocmai că se va abuza de această inițiativă și că temele alese pentru astfel de proiecte nu ar fi neapărat atât de apropiate de interesele cetățenilor. Deci iată că îngrijorările noastre, temele noastre s-au dovedit a fi false și cetățenii au venit cu propuneri referitoare la mediu, educație, telecomunicație, mass media, drepturile cetățenilor, toate ele teme foarte practice și foarte aproape de interesul cetățeanului european. Dreptul la apă este în mod clar o primă inițiativă care a îndeplinit toate criteriile. Și știm că mai avem încă două inițiative care pretind că ar fi reușit să îndeplinească criteriile necesare și anume acel milion de semnături. Aș vrea să mulțumesc însă acum um, și organizatorilor care n-au reușit să ajungă la această cifră de un milion. Știm că este destul de mult, dar important este până la urmă să mobilizezi cetățenii, să înceapă dezbatere politică pe teme importante la nivelul societății. Și cred că toate aceste mișcări pozitive din partea cetățenilor obțin în mod clar o reacție sau un feedback din partea reprezentanților um, aleși, din partea instituțiilor europene și așa mai departe. După cum spuneam și în această dimineață, am uh, dezbătut câteva dintre uh, problemele pe care le-am avut la nivel organizatoric. Am lucrat alături de Parlamentul European și la unele dintre ele ne-am confruntat cu ele chiar la pregătirea regulamentului și unele ne-au surprins încă de la început, de exemplu sistemul de colectare a semnăturilor online, echilibru între protecția datelor și o utilizare prietenoasă pentru cetățeni, pentru a ajunge la acel nivel de un milion de semnături și cred că am învățat destul de multe din acest proces lucru pe care îl vom folosi atunci când în 2015 vom revizui această inițiativă și o vom face și mai uh, eficace. Deci, în concluzie, aș vrea să vă asigur pe voi toți, Parlamentul European și în special pe organizator, pe cetățenii care au susținut această inițiativă, că Comisia îi va acorda o atenție deosebită. Toate direcțiile generale care sunt implicate într-un fel sau altul în domeniul de activitate acoperit de această inițiativă vor fi implicate în acest schimb de opinii cu organizatorii. Avem astăzi trei reprezentanți la nivel înalt din partea Comisiei care vor oferi reacții preliminare și vor răspunde la întrebările dumneavoastră. Dar după această audiere, din această dupămasă, Comisia va încerca să vină cu răspunsurile cele mai bune până pe 20 martie, așa cum ne cere regulamentul. În încheiere, vă felicit încă o dată din suflet și vă mulțumesc pentru că ați demonstrat că acest instrument cetățenesc funcționează, că cetățenii dispun acum de un instrument pentru a se implica în mod direct, pentru a formula în mod direct agenda europeană. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Următorul vorbitor, domnul Hefner, care îl înlocuiește pe președintele Comisiei uh, PETI și a fost raportor pentru inițiativa cetățenească. Vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte. urez, uh, vreau să vă spun că sunt impresionat de numărul mare de persoane care a venit la această reuniune. Aceasta este una din, este o sală foarte mare în Parlamentul European și iată oamenii stau în picioare în spate. Este un punct de cotitură, un jalon foarte important și în procesul democratic european, fiindcă de obicei cetățenii privesc către Bruxelles, ascultă ce se întâmplă acolo, ce se uh, hotărăște pentru ei și apoi uh, trebuie să respecte ceea ce se decide acolo. Astăzi, iată, s-au inversat rolurile. Uh, Matthew Grosh spune că a trecut uh, în rolul de a asculta. Acum îi ascultăm pe cetățeni care ne cer să luăm măsuri în Parlament și în Comisie, ne cer să legiferăm mai bine pe marginea acestui subiect crucial. Acesta este un pas uriaș înainte de la, pe drumul de la o uniune a guvernelor la uniunea a cetățenilor. Vreau să-i felicit, deci, pe organizatorii acestei inițiative. Iată, 1,9 milioane de oameni și-au exprimat nădejdea că noi vom răspunde așteptărilor lor. Acest subiect este extrem de important pentru toată lumea în lume, pentru toți oamenii de pe pământ. Apa este indispensabilă vieții. Întrebarea, deci, cine are drept de proprietate asupra apei, cine reglementează în acest domeniu, uh, cine um, are drepturi. Toate acestea sunt întrebări foarte importante. Apa nu trebuie, resursele de apă nu trebuie să devină privatizate, trebuie să rămână în uh, mâna um, sectorului public. Iată, astăzi dorim să aflăm ce părere aveți dumneavoastră, să vă ascultăm pe dumneavoastră și mă bucur foarte mult că aceasta este prima inițiativă cetățenească și cu siguranță nu va fi ultima. La această audiere participă Com Comisia pentru Petiții și Comisia de Resort, Comisia ENVI. La Comisia pentru Petiții noi avem foarte multă experiență în ceea ce privește contactul cu cetățenii și uh, probleme ridicate de aceștia. Vreau să mulțumesc tuturor organizatorilor acestui eveniment, mai ales uh, celor care au uh, înaintat legislația privind uh, inițiativa cetățenească. Și vreau să vă mulțumesc celor care au inițiat um, acest, această inițiativă cetățenească, dreptul la apă. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au um, au apelat la instituțiile europene și sperăm să vă răspundem așteptărilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Hefner. Următorul vorbitor, doamna Anne-Marie Peret, este președinte a Comisiei eh, pentru Cetățeni. Aveți cuvântul 10 minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, eh, domnule Grote. Sunt o președinte impresionată, pentru că este extrem de impresionant să vezi o sală atât de plină ceea ce, de fapt, nu face decât să demonstreze că am avut dreptate să punem ca primă revendicare, ca primă întrebare pentru această inițiativă cetățenească ideea accesului la apă potabilă în calitate de drept fundamental al omului. Câteva cuvinte pentru ca să vă prezint în primul rând felul în care ne-am organizat în această inițiativă. Pentru că dacă inițiativa cetățenilor a plecat într-adevăr de la Federația uh, Sindicală a Serviciilor Publice, într-adevăr trebuie să subliniem totuși că nu am fost singuri în acest demers și în această luptă în același timp și că există organizații non-guvernamentale și unele foarte importante chiar care s-au alăturat acestui proces. Vorbesc aici, de exemplu, de European Anti-Poverty Network, de Biroul um, de Mediu European, European Public Health Alliance și Women in Europe for a Common Future. Deci, în lumea sindicală am avut de asemenea și uh, susținere activă din partea Confederației Europene a Sindicatelor, dar și din partea Internaționalei Serviciilor uh, Publice, ISP, despre care veți auzi probabil mai multe atunci când va vorbi uh, Rosa Paranelli, care este secretara generală a acestei uh, instituții. Cred că toată lumea este la curent cu ceea ce înseamnă o inițiativă cetățenească. Aceasta a fost uh, deja menționată în intervențiile dinainte. Aș dori însă să vă spun că am ajuns la 1.900.000 milion și de mii de semnături, dar că în mai puțin de un an, poate chiar în 8 luni, aveam deja mai mult de un milion de semnături. Sigur că suntem mândri de acest lucru și dacă ar fi să ne referim la numărul de cetățeni din 28 de state membre ale Uniunii, sigur că nu este mare lucru, dar a fost prima inițiativă a cetățenilor și faptul că am putut mobiliza 2 milioane de persoane este cu siguranță un lucru destul de dificil și pot să vă spun că uh, datorită Forțelor Unite am avut nevoie de ali, am, am putut să acționăm în acest fel, deci am putut conta pe ajutorul sindicatelor, am putut conta de asemenea și pe susținerea societății civile europene, ceea ce nu uh, a fost dezamăgitor deloc. Atunci când se lansează o inițiativă cetățenească, aceasta are întotdeauna un scop foarte precis, foarte clar, și anume trecerea pe programul politic al Comisiei uh, al unei, a unei propuneri legislative. De aceea, deja de aceast, din această dimineață am început să dezbatem cu domnul Șefcovici în cadrul uh, unei discuții pe care am purtat-o la comisie, ceea ce facem și acum în fața dumneavoastră în cadrul audierii publice și anume subiectul de astăzi, care face și, uh, este și tema audierii Parlamentului European. De ce am ales uh, apa ca temă principală? Pentru că, după cum a spus-o și domnul Hefner înainte, apa este elementul indispensabil uh, al oricărei forme de viață și știm că, în ciuda activităților umane, aceasta este una din activitățile care este cel mai în pericol de a dispărea. Deci trebuie să ne gândim nu numai la aspectele tehnice în gestiunea apei și a uh, sanitizării în ceea ce privește sănătatea publică, dar și la garantarea accesului fiecărui cetățean la apă potabilă și deci la un sistem de sanitizare corect. Într-un moment în care criza este pe cale să creeze diferențe și mai mari în Europa, mai ales în acest sector. Ceea ce voi încerca să fac acum este să încep printr-o prezentare oarecum generală, care va fi apoi preluată de către diferiții intervenienți pe cele trei capitole la care v-ați referit dumneavoastră înainte, domnule președinte Grote. Într-o primă instanță aș dori să reamintim de motivele care ne-au dus la lansarea acestei inițiative, avem 1.680.000 de semnături. Din păcate nu putem ajunge până la 2 milioane pentru că acum s-a închis faza de semnături, însă dezbaterile nu s-au închis pentru că tocmai încep aceste dezbateri odată cu uh, inițierea discuțiilor cu Comisia și cu Parlamentul. Voi reveni asupra continuării acestui demers în ceea ce privește democrația participativă obiectivul nostru fiind să obținem ca dispozițiile legislative obligatorii să fie luate în calcul ca măsură pentru accesul la apă, fie că e vorba de accesul la apă potabilă și sanitizare. Punctul de plecare al acțiunii noastre este că în cadrul Sindicatului Federal uh, pentru Serviciile Publice Europene, dar uh, de comun acord cu organizațiile non-guvernamentale de care vorbeam, am început deja de mult timp să discutăm despre recunoașterea dreptului la apă ca drept fundamental. Posibilitatea pe care o avem înscrisă în articolul 11 al Tratatului de la Lisabona de a organiza inițiative cetățenești, dar și rezoluția Națiunilor Unite din 2010 care recunoaște apa și sanitizarea uh, și sanitația ca unul dintre drepturile principale ale omului este punctul nostru de plecare. Mi s-a părut de aceea esențial să luăm măsuri la nivel european pentru a exclude, în primul rând, apa de pe piața internă și pentru ca să trecem dincolo de directiva cadru despre apă, care datează din anul 2000, și care recunoștea deja că apa nu este un bun comercial ca și celelalte, ci este un patrimoniu, patrimoniu pe care trebuie să-l protejăm și să-l apărăm ca atare. Vreau să vă amintesc de asemenea că în cadrul revizuirii directivei cu privire la concesiuni, Comisarii Barnier și Potocnic amintiseră împreună că autoritățile publice trebuie să aibă suveranitate în ceea ce privește organizarea serviciului de furnizare, aprovizionare cu apă și că în niciun caz Comisia nu avea ca intenție să organizeze o privatizare a apei. Trebuie să amintim așadar că accesul la apă este un serviciu esențial, fundamental pentru toți cetățenii. De aceea este important ca autoritățile publice să exercite un control uh, real asupra acestor servicii și de asemenea ca cetățenii să poată să se bucure de tarife rezonabile care să corespundă și satisfacției, satisfacerii nevoilor lor și nu numai uh, remunerării corecte a unor acționari din cadrul unei multinaționale. Prea mulți cetățeni sunt în continuare excluși de la aprovizionarea cu apă potabilă și de la sistemele performante de san, sanite, sanitație. Probabil că un milion de persoane sau aproape un milion nu au acces de apă, la apă potabilă și chiar 8 milioane nu au acces la apă de calitate. Dacă în continuare se folosește logica pieței, atunci se va tăia probabil accesul la apă la unele fa unor familii care sunt foarte sărace sau care trăiesc în precaritate. Problema crizei care continuă nu face decât să agraveze aceste, aceste situații și să le facă din ce în ce mai grave. Considerăm așadar că aprovizionarea și gestiunea apei nu trebuie să fie supuse regulilor um, pieței interne și că serviciile apei nu trebuie să fie liberalizate în niciun fel. Acestea sunt două teme care vor fi apoi reluate de către colegii mei din Comitetul Cetățenilor. Considerăm deci că aprovizionarea cu apă și sanitiția trebuie să fie servicii care să nu fie liberalizate. Vreau să vă amintesc aici revendicările pe care le-am făcut noi la nivelul Uniunii Europene și apoi revendicările la nivel mondial. Instituțiile Uniunii Europene și statele membre trebuie să aibă grijă ca toți locuitorii Uniunii Europene să se bucure de dreptul la apă, de accesul la apă și la o apă de calitate. Mă refer aici la apa potabilă. Aceasta trebuie să se traducă într-o legislație obligatorie pentru punerea în aplicare efectivă a dreptului la apă și la sanitație, așa cum a fost el definit de către Organizația Națiunilor Unite în iulie 2010 prin rezoluție tactica salamului sau așa numita separare, care sunt de fapt piețe, instrumentele pieței interne și ale concurenței, nu trebuie să fie folosite în acest caz pentru activitățile care sunt legate de apă sau de uh, drepturile cetățenilor la apă, pentru că apa este un ciclu care trebuie să poată să fie accesibil tuturor cetățenilor, un uh, serviciu care trebuie să fie considerat încă dinainte de tratatul de la Lisabona. Trebuie deci să ne adaptăm legislația în consecință. Trebuie să dezvoltăm o abordare și cred că acesta este punctul cheie al uh, inițiativei cetățenilor de care vorbim, trebuie să aplicăm uh, o abordare care să se bazeze mai degrabă pe drepturi, mai puțin decât pe regulile pieței. Acesta este mandatul care ne-a fost acordat de către cetățenii europeni prin intermediul inițiativei cetățenilor uh, pe tema apei. În ceea ce primește, privește aprovizionarea și dreptul la gestiune, pentru ca acest drept să fie aplicat cum trebuie, trebuie ca serviciul să fie cât mai aproape, oferit cât mai aproape de cetățean liberalizarea nu ar face decât să avantajeze multinaționalele din sectorul uh, privat um, și nu ar uh, favoriza niciun fel comunitățile locale sau regionale care um, ar avea de urmat, de fapt, uh, ar trebui să urmărească și o agendă de mediu. Și voi încheia imediat prezentarea, pentru că am făcut din două prezentări una singură. La nivel mondial, ultimul punct și nu cel mai puțin important, considerăm că Uniunea Europeană, punând în aplicare dreptul fundamental uh, al accesului la apă potabilă și la sanitație, trebuie să uh, dea uh, în fine curs accesului la bunurile colective la nivel global mondial. Noi vrem ca Uniunea Europeană să facă eforturi sporite și către celelalte țări din lume pentru ca accesul la apa potabilă și sanitație să fie unul la nivel global. Cooperarea internațională pe baza unor principii non-lucrative este de aceea abordarea cea mai bună și cea mai solidară între operatorii din sectorul apei și autoritățile publice, pentru că numai așa se pot îmbunătăți competențele dacă se face apel la parteneriatele public-public sau între operatorii publici în domeniul apei pentru ca să se îmbunătățească non-stop calitatea acestor servicii. Am încheiat această prezentare, domnule președinte, cu privire la inițiativa cetățenilor și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Pere. De fapt, ne-ați introdus deja în această temă, de fapt în primul bloc tematic, și acum cinci colegi vor avea dreptul la cuvânt, în primul rând în ordinea grupurilor, în primul rând domnul Richard Zeber, care dintotdeauna se ocupă la noi de tema apei. Două minute, te rog, Richard, să respecti aceste două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea Felicitări inițiatorilor acestei prime inițiative a cetățenilor și felicitări pentru succesul mare pe care l-au obținut prin această inițiativă. Vreau să vă spun că sunt președintele intergrupului APă în Parlamentul European și mă ocup foarte intens de acest subiect împreună cu colegii mei din intergrup, din mai multe perspective, atât din perspectiva microeconomică cât și din perspectiva calității apei. Aș avea câteva întrebări și poate îmi permiteți să fac și câteva comentarii în timpul care mi-a fost acordat. După părerea mea, ancorarea apei ca drept fundamental al omului a fost deja garantată prin Convenția ONU. Fiecare european este și un cetățean mondial pentru că drepturile omului, o spun ca atare, fiecare cetățean are acest drept. În protocolul 9, articolul 1 și protocolul 26 la Tratatul de la Lisabona, avem de asemenea acest aspect care a fost ancorat în în ceea ce privește potențialul uh, și uh, capacitatea apei potabile în interes general economic. Există diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește organizarea gestiunii apei și în același timp avem și un principiu și anume că tratatul EU nu poate să fie uh, să fac, aibă de a face și să, se, să interfereze cu drepturile naționale. Doamnă, domnule președinte, s-a vorbit uh, înainte despre liberalizare și privatizare în ceea ce privește apa. Am în, uh, atunci când vorbesc despre acest subiect uh, diverse amintiri în ceea ce privește folosirea acestei teme într-o manieră politică. Cred că această temă nu are ce căuta în politică. E vorba de un drept al fiecărui cetățean din Uniunea Europeană care trebuie să aibă, să poate să-și permite un acces la apă de calitate, apă potabilă de calitate. Felul în care însă organizează furnizează fiecare stat membru această garanție este însă treaba statului membru, este o competență națională. Însă eu personal vin dintr-un stat în care aprovizionarea cu apă face parte din domeniul public și gradul de eh, mulțumire cu acest serviciu este de peste 90%. Eu de aceea întotdeauna am apărat acest sistem. Însă cred că trebuie să respectăm diferențele dintre statele membre și să încercăm, deci, să lăsăm tratatele așa cum sunt în acest sens. Mulțumesc pentru respectarea celor două minute. Eu, Lain, Leinen are cuvântul acum. Mulțumesc din partea grupului social și democrat, socialist democrat în Parlamentul European. Vreau și eu să felicit inițiatorii pentru această inițiativă a cetățenilor. Odată cu tema apei, pot spune că am nimerit-o din plin în ceea ce privește tema. Este o temă extrem de, de actualitate, o temă extrem de importantă. Chiar la începutul acestui instrument de participare a cetățenilor putem să ne bucurăm de tratarea unui subiect atât de important. Iată, reacția comisarului Barnier în uh, directiva concesiunii a fost extras acest subiect, subiectul apei din concesiuni și aceasta este o dovadă pentru importanța subiectului și în același timp în Parlamentul European acest subiect s-a bucurat de multe dezbateri, ceea ce arată că exact în în Camera Cetățenilor se discută despre subiectul de actualitate. Eu sunt președintele Mișcării Europene în domeniul apei și pot să spun că um, într-adevăr nu se știe exact ce este această mișcare, poate, dar mă bucur cu atât mai mult că există o mișcare a cetățenilor printr-o inițiativă a cetățenilor care vine în întâmpinarea noastră de jos în sus. Poate că prin această inițiativă vom putea să mai măturăm un pic din sceptica la adresa uh, și scepticismul la adresa Uniunii Europene și dumneavoastră puteți să participați activ la această uh, tendință. Avem foarte multe legi în Uniunea Europeană, dar știm și că în același timp avem și un deficit de punere în aplicare a legilor. Eu trăiesc la granița cu Franța și cu Luxemburgul și tocmai la regiuni transfrontaliere în care curg ape transfrontaliere, mi se pare și mai dificil să uh, reușim să gestionăm aceste probleme. De exemplu, Rosel, râul care trece pe la mine prin regiune, numai în 2020 sau 2021 vor putea să corespundă standardelor, deci cu mult după obiectivul stabilit 2015. Avem de asemenea și o, o foarte multă risipă a apei în Europa și în agricultură și în menajuri, adică în gospodării și în industrie și așa mai departe. Și ar trebui poate să folosim mai bine fondurile regionale ale Uniunii Europene pentru ca să îmbunătățim acest lucru. De asemenea, apa trebuie să fie integrată în toate celelalte politici și pentru noi, socialdemocrații, apa nu este un bun ca toate bunurile, ci este alimentul numărul unu cu precădere și de aceea considerăm că este vorba de un aliment care trebuie să fie în mâna puterilor publice și nu în mâna celor care vor să facă profit. Mulțumesc. Acum Chris Davis, două minute de la, din partea liberalilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că calitatea serviciilor este una foarte importantă și este una de calitate. Cred că e nevoie să se facă investiții în ceea ce privește canalizările, dar ele, în general, sunt de o calitate foarte bună și furnizarea de apă a fost privatizată în urmă cu aproximativ 25 de ani la noi, în Marea Britanie. Liberal-democrații uh, s-au opus inițial, dar lucrurile s-au petrecut foarte bine atunci când s-a trecut pe mâinile sectorului privat. Însă a fost foarte foarte greu să obținem investițiile necesare pentru a face ameliorările de care aveam nevoie. Așa că s-a stabilit un nou sistem, avem acum companii private care furnizează apă, dar ele sunt controlate de o autoritate publică care protejează interesele publice. Și autoritatea de reglementare poate forța companiile să facă investiții, poate impune limite în ceea ce privește profiturile obținute, dacă investiții nu se fac în același timp, poate stabili standarde de calitate, poate proteja, îi proteja pe cei care s-ar putea vedea uh, fără apă. Și, într-adevăr, uh, este o chestiune foarte costisitoare să oferim uh, instalații de canalizare și calitatea apei deosebit de bună. Toate aceste lucruri sunt costisitoare, trebuie să o spunem. Cineva trebuie să plătească pentru ea și utilizatorii de apă trebuie să o plătească. Trebuie să ne asigurăm de aceea că furnizarea de apă se face în mod eficient uh, pe măsura posibilului. Dar din experiența mea în Regatul Unit, cred că acest lucru este perfect posibil printr-un sector privat atâta timp cât există o autoritate de reglementare publică care protejează interesele publice. Așa cum s-a spus, de fapt, aici de mai multe ori. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Eichhold, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, din partea verzilor, vrem să o felicităm pe Anne-Marie Penet pentru această inițiativă și pentru succesul pe care l-a avut. Aceasta arată cât de importantă este această temă și, bineînțeles, și pentru verzi. De aceea putem saluta acest moment ca fiind un moment al democrației europene, dar până la urmă trebuie să vedem de la Comisie ce vom face, în afară de faptul că salutăm această inițiativă și succesul ei. Pe de altă parte, răspunsul primit din partea domnului Șefcovic până acum a fost destul de dezamăgitor, pentru că există aspecte cruciale în legătură cu care s-au pus întrebări și dumneavoastră spuneți că, iată, acesta este o adevărată democrație europeană. Nu, nu avem nevoie de asta. Trebuie să ne spuneți să ajungem la răspunsuri concrete. Și aici ajung la ce spunea domnul Zeber, care spunea că e de acord că apa este un drept al omului, dar până la urmă este de competența statelor membre să se ocupe de ea. Ori una, ori alta. Dacă este un drept al omului, atunci Uniunea Europeană trebuie să facă ceva în legătură cu asta. Și până acum Comisia n-a făcut nimic. De exemplu, ce s-a propus în pachetul de mediu până în anul 2030 în ceea ce privește gazele de șist? Nimic! Acest lucru va avea o consecință foarte mare asupra apei potabile și cu toate acestea Comisia nu a luat niciun fel de măsură, nu ia niciun fel de acțiune. Dacă considerați într-adevăr că e o temă prioritară, că apa este un drept al omului, dacă doriți ca toată lumea să aibă acces la apă potabilă, atunci trebuie să și faceți ceva. Și ce se întâmplă cu procesul de privatizare? În mod oficial, aceasta nu este o politică a comisiei, după cum arată domnul Șefcovici. Dar dacă ne uităm la ce face Troica sau memorandumul de înțelegere, de exemplu, între Troica și Portugalia, nu avem nimic acolo în legătură cu această chestiune, dar în rapoartele de progres, se arată că Comisia cere o privatizare a companiei de ape din Portugalia. Deci, iată, Comisia face presiuni în vederea privatizării. Deci, dacă considerați că e vorba de un drept al omului și considerați că această inițiativă este într-adevăr una serioasă, atunci ar trebui să faceți ceva și sper că la a doua rundă de întrebări Comisia să treacă la răspunsuri mai concrete, nu numai să salute această inițiativă. Mulțumesc uh, și acum uh, domnul, doamna Sousa din partea grupului GUE. Mulțumesc. Uh, în numele grupului GUE vreau să mulțumesc tuturor celor care au propus această inițiativă, care, s-au, care au luptat pentru ea, tuturor organizațiilor și tuturor celor care au făcut acest lucru posibil, fiindcă inițiativa aceasta este extrem de importantă. Grupul nostru este de de acord cu toate elementele acestei inițiative cetățenești europene. Accesul la apă și instalațiile sanitare eh, reprezintă un drept fundamental și trebuie să fie garantat. Nu eh, poate să fie un bun, o marfă, eh, apa. Și atât nu poate, resursele de apă nu trebuie să fie privatizate, trebuie să fie menținute în domeniul public. Nu există privatizare care să poată garanta accesul tuturor la apă. Colegul Ziber a spus că nu se poate interveni în deciziile statelor membre, dar vreau să vă reamintesc, vreau să-i uh, reamintesc, așa cum a făcut antevorbitorul meu, faptul că Troica, Comisia Europeană Femei, uh, Fondul Monetar Internațional, iată, intervin în unele state membre prin intermediul măsurilor de austeritate extrem de brutale asupra cetățenilor Uh, uh, care nu au nici acces la apă. Iată, uh, în țara mea și în Grecia se, s-a arătat foarte clar că um, alimentarea cu apă a fost întreruptă într-un număr foarte mare de gospodării, fiindcă oamenii nu mai puteau să plătească și nu a fost reactivată alimentarea în toate dintre ele. Nu putem să ne prefacem că nu vedem ce se întâmplă fiindcă măsurile de austeritate ale troicăi uh, sărăcesc uh, oamenii în continuu și dacă nu se pune capăt, atunci accesul uh, la apă nu va fi decât o dorință ideală și nu se va baza pe nicio realitate. Mulțumesc! Mulțumesc, am terminat acum prima parte a audierii din blocul acesta. Și acum Comitetul Cetățenilor are 10 minute pentru a răspunde la întrebările care s-au pus. Vă rog, doamna Peret. Merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș uh, dori să dau cuvântul uh, celor care fac parte din comitet pentru a nu răspunde numai eu la uh, întrebări și le-aș da cuvântul să răspundă dacă doresc. Dar ca să demarăm discuția, dați-mi voie să vă spun că, după părerea mea, este limpede că dreptul fundamental la resursele de apă nu trebuie să rămână doar la nivelul idealului și trebuie să se materializeze. Uh, Eh, ceea ce i-am spus și domnului Șefcovici în această dimineață, pur și simplu este faptul că cerem, eh, poate este o exigență utopică, cerem comisiei să aibă o altă abordare la nivelul legislației și să și o analizeze din nou. Se fac unele lucruri în, unele direct, în direcțiile privind apa care merg în care merg pe păcașul cel bun, dar care nu ne mulțumesc întru totul, fiindcă pentru noi principala prioritate este dreptul la resurse de apă, drept fundamental, iar această idee trebuie să apară în într-o nouă legislație care va fi o legislație generală și va cuprinde directivele existente deja. Dacă îmi permiteți acum, aș dori să-i dau cuvântul lui Anneli Nostrum din Suedia, care este membră al Comitetului Cetățenilor. Amelie, ai cuvântul. Adesea pare că problema resurselor de apă se manifestă numai în statele membre mai noi ale Uniunii Europene, dar vreau să vă spun că accesul la apă dulce este uh, pus sub semnul întrebării chiar și în țări percepute ca țări prospere, de pildă Suedia. Multe tronsoane ale uh, rețelei de alimentare cu apă potabilă pur și simplu nu funcționează în uh, condițiile inundațiilor, dar se pare că în contextul schimbărilor climatice va trebui să ne obișnuim cu inundațiile. Acesta este rezultatul uh, unei situații de lipsă de investiții din partea companiilor suedeze. Nu este vorba doar despre faptul că rețelele sunt mai vechi. Problema este că nu s-a investit în rețele mai noi cu um, echipate cum trebuie. Problema este mai uh, gravă decât uh, lasă de înțeles uh, mass media. Dacă dorim să avem un sistem de alimentare cu apă și instalații sanitare durabile pe viitor, avem nevoie de investiții adecvate. Avem nevoie de investițiile acestea cât mai curând. În Europa vorbim tot timpul despre criză, vorbim despre șomaj, Cred că termenul criză se potrivește foarte bine situației investițiilor în rețelele de alimentare cu apă. Avem nevoie de investiții acum. Vă mulțumesc! Jan Willen. Vreau să răspund întrebărilor și comentariilor adresate privind troica și privatizarea care are loc în unele țări. În primul rând, inițiativa cetățenească ține cont de aceste evoluții. Nu se spune nimic despre privatizarea în sine, dar ne manifestăm îngrijorarea. Nu există evaluarea Comisiei Europene în ceea ce privește modul în care acest, aceste privatizări vor uh, afecta uh, dreptul la apă. De ce? Fiindcă acesta nu este recunoscut în legislația europeană. Dacă dreptul la apă și instalații sanitare ar fi recunoscut, atunci Comisia Europeană ar trebui să ar trebui să se gândească de două ori înainte de a obliga aceste țări să privatizeze resursele de apă. Unele unii au spus că statele membre sunt cele care iau decizia de a privatiza sau nu companiile de apă, dar în țările de, care, care fac parte din programul măsurilor de austeritate, e limpede că se face presiuni din partea Comisiei Europene sau din partea Troiche. În acest sens, președintele zone euro face o declarație publică în care spune că se bucură de um, privatizarea companiilor de apă din Grecia, e clar ce presiuni se fac asupra guvernelor în aceste țări. Dacă dreptul la apă ar fi recunoscut ca un, uh, unul dintre drepturile fundamentale, atunci uh, ar fi necesare studii de impact în ceea ce privește modul în care se aplică aceste măsuri și s-ar schimba uh, Uh, s-a schimba um, discursul și abordarea acestei situații. Iată de ce este foarte important să se introducă acest drept fundamental, dreptul la apă și la instalații sanitare, fiindcă astfel se va schimba și mentalitatea cu privire la aceste evoluții. Domnul parlamentar din Marea Britanie a spus că acolo s-au privatizat uh, companiile furnizoare de apă. Uh, noi eh, nu, eh, nu am, ne-am pronunțat cu privire la evoluțiile din Marea Britanie în această inițiativă. De nenumărate ori eh, ni s-a spus că facem o solicitare controversată spunând că dreptul, că apa și, servici, și și uh, instalațiile sanitare nu trebuie liberalizate și trebuie să fie excluse din, de pe piața internă. Da, Comisia Europeană trebuie să garanteze că serviciile de furnizare a apei uh, nu uh, trebuie liberalizate. Dar nu este controversat. De ce spuneți asta? Sondajele de opinie arată și au arătat în enumărate rânduri că oamenii nu vor concurență în acest uh, sector. Chiar și în Marea Britanie, după 20-25 de ani, sondajele arată în continuare același lucru, și anume că Uh, oamenii preferă ca alimentarea cu apă să fie un serviciu public. Deci nu e controversat, să nu mai spunem că e controversat. Există unele interese aici în ceea ce privește promovarea liberalizării, prom- promovarea privatizării, dar la nivelul cetățenilor, iar acest lucru este arătat foarte clar de inițiativa cetățenească dreptul la apă, acest subiect nu este deloc controversat. C'est bon Y a-t-il une autre demande de... Gata, mai dorește cineva să ia cuvântul din, din partea Comitetului cetățeni, pentru Cetățeni? Dacă nu, mergem mai departe, domnule președinte. Mulțumesc. Am terminat prima rundă de întrebări. Vreau să vă amintesc așadar în care dintre uh, aceste fracțiuni suntem. Suntem la prima, round 1. Și vreau să vă mai atrag atenția încă o dată, deci, că suntem la sfârșitul acestei runde. Acum, doamna Grostet dorește să ia cuvântul două minute. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu salut faptul că s-a organizat această dezbatere pe marginea primei inițiative cetățenești europene. Este vorba de un proiect care vine în urma tratatului de la Lisabona și este vorba de o dezbatere pe tema dreptului accesului la apă. Acesta este, de altfel, uh, absolut necesar pentru a se respecta celelalte drepturi fundamentale, viața, sănătatea și demnitatea omului. Accesul la apă duce la dezvoltarea societății și la asigurarea sănătății populației. Am totuși și câteva semne de întrebare, pentru că dezbaterea de astăzi mă face să am temeri în legătură cu o lectură prea ideologică a acestei teme, care ar putea duce la un fel de rivalitate între operatori publici-privați și ne-ar împiedica să vedem care este principalul obiectiv, și anume un acces total la apă pentru toată lumea, cu standarde înalte de calitate, care să se supună criteriilor dezvoltării durabile. Cred de aceea că este foarte important să nu uh, intrăm în această polemică a deciziei legate de gestiune. Ceea ce este esențial este ca fiecare cetățean european să aibă un acces rezonabil la apă, deci un cost care să fie rezonabil. Și sunt convinsă că succesul implementării unui astfel de drept la apă pentru toată lumea în Europa nu poate depinde doar de felul în care se gestionează, dacă e vorba de o autoritate, de un operator public sau privat. Ceea ce este important este ca o autoritate publică să controleze ce se întâmplă și să existe uh, un apel de oferte pe la care să se poată prezenta orice fel de operator, public sau privat, cu acest control de deasupra de către o autoritate publică. Însă acel operator trebuie să recunoască obiectivele de dezvoltare ale mileniului, recunoscând dreptul la apă ca un drept fundamental și ca uh, uh să recunoaștem și faptul că peste 33% din cetățenii europeni beneficiază de acces la apă prin intermediul operatorilor privați. Se vorbește pe de o parte de faptul că în Uniunea Europeană 2 milioane de persoane nu au acces la salubrizare și apă, pe de altă parte, Comisia Europeană vorbește de 20 de milioane, alte institute europene vorbesc de mai multe milioane și, pe de altă parte, uh, în Europa Orientală există un acces scăzut. Aș vrea să știu care sunt datele reale la urma urmei. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați respectat două minute, pe tariar. Două minute. Mulțumesc și încă o dată felicitări uh, organizatorilor pentru această inițiativă, pentru că ne ajutați într-adevăr astăzi să facem parte dintr-o premieră, pentru că această audiere este o premieră. Mi se pare extrem de importantă, mi se pare că aceasta este o bază foarte importantă pe care se stabilește acum politica europeană. Fiecare cetățean are drept de uh, decizie dacă această inițiativă va fi un succes, va putea cu adevărat să fie continuată. Vreau să exprim o dorință, pentru că sunt deja de mai mult timp preocupat de acest subiect. Vrem ca audierea aceasta să nu fie numai o confirmare a prejudecăților noastre, ci din contră, așa cum a spus și domnul președinte, să fie un loc în care noi ascultăm ceea ce se spune și punem întrebări. Și vreau de aceea să trec direct la întrebare. Vreau să fac o, un comentariu de la început. Uh, noi am încercat la nivelul regiunilor să punem uh, totul sub semnul solidarității. Dacă toată lumea lucrează împreună, atunci lucrurile merg bine, dar văd că uh, de fapt, lucrurile nu merg chiar atât de bine. În principiu, eu nu sunt pentru privatizare, dar nu întotdeauna lucrurile merg foarte bine. Deci, întrebarea pe care vreau eu să vă adresez, și domnul Zeber a avut dreptate, uh, Cred că de la, din acest punct de vedere, 100% din uh, cei care sunt prezenți o să fie de acord. Cred că dreptul uh, la apă este un drept fundamental, cred că apa trebuie să fie de calitate, trebuie să fie sănătoasă, trebuie să fie curată. Întrebarea mea este dacă înțelegeți prin interzicerea de liberalizare și interzicerea de privatizare, pentru că există mai multe modele în Uniunea Europeană, după cum știți, în Germania există un model în care comuna totuși gestionează procesul, dar implică parteneri privați. Deci nu e vorba de competența care se transferă, dar doar uh, gestiunea, uh, gestiunea uh, apei și a aprovizionării este privată, ceea ce nu funcționează prea rău. În regiunea mea avem de asemenea mai multe modele la nivel comunal sau la nivelul privat și în calitate de extern nu văd nicio diferență nici în siguranța aprovizionării, nici în prețuri. Trebuie să constat acest lucru. Și am pus foarte mult accentul pe faptul că această decizie a comunelor despre felul în care își gestionează ele apa să rămână la comune. Cam atât am avut eu de întrebat. Mulțumesc, domnule Iar. Domnul Baldini are cuvântul acum. Uh, două minute, vă rog. Svi građani trebaju čistu pitku vodu i kvalitetan sustav odvodnje. Mulțumesc. Toți cetățenii au nevoie de apă curată, apă de calitate și de un sistem de aprovizionare curat. Dreptul la apă potabilă este un drept uh, fundamental care trebuie să fie foarte bine gestionat și prin uh, gestiunea uh, apelor reziduale. Atunci când am semnat o primă petiție a fost cea împotriva privatizării resurselor de apă. Eu vin, vin dintr-o țară care își uh, aprovizionează cetățenii cu apă printr-un sistem public și 80% din cetățeni folosesc acest sistem. Eu salut inițiativa Dreptul la apă, pentru că această inițiativă încearcă să oblige legislatorul să convingă guvernele europene să ofere uh, apă curată cetățenilor lor. Apa este indispensabilă uh, pentru o viață umană, nici o singură viețuitoare nu poate să trăiască fără apă ceea ce este foarte important pentru sănătatea umană și pentru umanitate în general. Însă, din păcate, 4 din 10 oameni nu au acces la instalații de apă curate. Cetățenii europeni au de asemenea probleme foarte mari în domeniul apei, cu, au problema cu inundațiile, cu aprovizionarea, cu rețelele de aprovizionare cu apă. De aceea eu sunt pentru ca această situație să fie schimbată și pentru ca toți cei care au de suferit în aceste timpuri, din aceste motive, să fie ajutați. Rezoluția 64 pe 229 este cea care oferă dreptul la apă ca drept fundamental. ONU și Națiunile Unite spun că accesul la apa potabilă și la un sistem de calitate de ape reziduale sunt, toate acestea sunt drepturi fundamentale. Eu am fost de două ori președinte într-o comună în care și statele vecine, mai ales Slovenia, își uh, stabilise resursele cu apă. Apa este o sursă indispensabilă pentru viața noastră și de aceea nu trebuie să fie tratată ca un bun. Comisia Europeană trebuie să se asigure că acest drept fundamental este respectat și de aceea să poate să permită astfel și uh, realizarea unuia dintre obiectivele mileniului. Bun, atunci trecem la procedura Catch the Eye și mai întâi Doamna Sosa. Hvala, hvala vam lijepo. Postavlja se pitanje ako pitka voda u 21. stoljeću... Mulțumesc. Se pune întrebarea dacă apa potabilă va juca în secolul 21 același rol ca petrolul în secolul acesta și dacă da, atunci cred că vom avea probleme și de aceea salut această inițiativă și pot spune de asemenea că prin această inițiativă se poate exercita democrația directă. Și eu vin din Croația ca și antevorbitorul meu și Croația este pe locul 3 în ceea ce privește resursele de apă imediat după Norvegia și Islanda. În Croația apa este considerată ca un bun public și se bucură de un statut special. Ne gândim la protecția mediului, însă ne gândim și la păstrarea acestei resurse, deci este clar că acest bun nu este de privatizat. Orice încercare de privatizare este sortită eșecului în Croația. Însă trebuie în același timp să ne gândim și la principiul de subsidiaritate și de aceea vă întreb următoarele. Este adevărat că la nivel național și la nivel local unele state membre nu au de ales Săptămâna aceasta, la comisie, cerusem ca fondul de solidaritate să poată fi activat uh, pentru ca să putem să acționăm uh, respectând acest principiu în uh, Croația. Domnul Pasca are cuvântul. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Această inițiativă a cetățenilor a demonstrat că în domeniul gestionării apei în Europa, în unele țări situația nu este foarte clară. În unele state statul se ocupă de această gestiune, în alte state ea se află în mâna sectorului privat. În propria mea țară, furnizarea apei se face de către stat Însă, în urma aderării noastre la Uniunea Europeană, am fost oarecum forțați să începem procesul de privatizare. Și în urma acestei uh, privatizări, care, pe care a câștigat-o companie uh, privată din Franța, prețurile au crescut foarte mult și acum sunt de 10 ori mai mari decât în trecut. De fapt, situația în ziua de astăzi este de așa natură încât cei care uh, au uh, propria uh, instalație sanitară sunt pur și simplu deconectați pentru că nu își pot permite să plătească această, aceste prețuri. Avem nevoie de un mai bun echilibru și investitorii privați n-ar trebui să aibă o marjă de manevră atât de mare, să creadă că totul este la uh, îndemâna lor pentru că accesul la apă este de fapt un drept fundamental, indiferent de felul în care se organizează piața. Mulțumesc. Merci, monsieur président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră. Am o întrebare care se referă nu neapărat la uh, procesul de distribuție a apelor sau faptul că sistemul de canalizare depinde de o, un operator public sau privat, ci aș vrea să mă refer la problema um, depurării apelor, pentru că știm că costurile sunt foarte ridicate pentru marile orașe. Un oraș, de exemplu, de un milion de locuitori, costurile sunt foarte ridicate, statul uh, nu dispune de atâția bani și, în general, operatorii privați sunt cei care intervin. Uh, aceștia primesc facilități fiscale, terenuri și așa mai departe pentru a fi atrași și, în acest caz, cerințele impuse în ceea ce privește calitatea și costul, costul care se va reflecta în factura către consumator, face ca autoritatea publică să se afle în situație de inferioritate. Și la ce duce asta? Practic la un fel de privatizare deghizată, mascată. Deci nu este o privatizare uh, recunoscută, există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 un caiet de sarcini care este totuși redactat în niște condiții de inferioritate pentru că autoritatea publică nu are posibilitatea să impună criterii mai ridicate. Deci aș vrea să discutăm și asupra acestor lucruri, pentru că principiile generale toată lumea e de acord cu ele, dar problema apare atunci când trecem la implementare și tocmai acolo intervin capcanele în ceea ce privește diversele forme de privatizare, accesul la apă, la prețuri rezonabile pentru toți și în special special pentru cei care au venituri mai scăzute. Deci, încă o dată, și problema epurării apelor în zona rurală, unde problemele sunt cu totul altele și aici uh, centralele de epurare ar trebui să fie uh, mai mici. De multe ori sunt, uh, sunt uh, operaționalizate la nivelul operatorilor privați, deci aș vrea să vă referiți mai concret la această tematică. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul uh, catch DI-ului și acum uh, Comitetul Cetățenilor va avea cuvântul doamna Pere, va putea să dea cuvântul și va putea să facă recurs la experți. Merci, monsieur Grote. Mulțumesc, domnule Grote. Vom începe cu ultima întrebare pentru că avem aici cu noi un expert în ceea ce privește salubrizarea și cred că poate răspunde la întrebarea doamnei Duran și după aceea vom da cuvântul lui Erhard și lui Ian Villen. Și poate la sfârșit voi interveni și eu în legătură cu chestiunea public-privat. Didier, te rog. Mulțumesc. Într-adevăr, lucrez în domeniul salubrizării Asta nu înseamnă neapărat că sunt expert, dar am o oarecare experiență în domeniu. Într-adevăr, timp de decenii s-a întârziat în domeniul salubrizării și asta se văd consecințele. În ceea ce privește infrastructura, de exemplu, toate aceste lucruri sunt foarte costisitoare. Pe de altă parte, în ziua de astăzi există operatori privați care vin și propun foarte multe lucruri și uh, pentru cei care au rămas în întârziere, în felul acesta e mult mai ușor să se treacă prin operatorii privați decât să se facă servicii publice. Și am să mă refer aici la o chestiune care va reveni mai târziu, și anume cooperarea public-public. Există servicii publice, în special în Franța, dar mă gândesc și la alte state europene, care au experiență în domeniul salubrizării și care ar putea ajuta Însă, problema este că această cooperare public-public nu se dezvoltă foarte ușor în Europa. E mult mai ușor să fie implementată în țările care au dificultăți, de exemplu, în Africa, în uh, țările din lumea a treia și așa mai departe, dar în Europa acest nivel de cooperare e greu de realizat și el ar permite tocmai uh, Uh, să nu se recurgă la operatori privați, ci să se recurgă la operatori publici care pot ajuta și, deci, pot dezvolta rețeaua. Și aș mai adăuga un lucru aici. Toți uh, cetățenii care cred că ar trebui să se mențină resursele în apă, trebuie să ne gândim și la faptul că există un sector al distribuției, al epurării, al salubrizării și acesta trebuie menținut în cazul Franței, de exemplu, de la Revoluția franceză până acum, la nivelul comunelor se realizează aceste competențe, iar faptul că aceste servicii au fost privatizate, ce înseamnă? Că aceste competențe sunt pierdute gradat. Intervenție în sală fără microfon. We need a doctor. Avem nevoie de un medic, vă rugăm frumos. Calling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 Is he a doctor or somebody else who can... Dacă avem un medic sau pe cineva care poate să se ocupe în sală, Gata hin. So, ich bitte, ich bitte wieder die Plätze einzunehmen. Aș vrea să vă rog să luați loc din nou. Betroffenen geht's jetzt besser. Celei care grei s-a făcut rău îi merge mai bine acum, deci putem să continuăm uh, cu audierea noastră și Comitetul Cetățenilor are cuvântul sau puteți continua de acolo de unde ați întrerupt. Mulțumesc. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul nostru, domnul Dumont, tocmai își terminase intervenția, așa că am să rog pe Erhard, care dorea să ia cuvântul, să o facă. Vă rog. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Hartog. Mulțumesc foarte mult. Reprezint uh, partea germană din Comitetul Cetățenilor și am rugat să iau cuvântul după intervenția domnului Iar. Dumnealui a vorbit despre situația din uh, cadrul RDG-ului și a comparat uh, situația administrativă cu Republica Federală Germană, Germania, și mi se pare că această comparație nu este corectă. Avem alte structuri, avem de fapt, o, o structură democratică și comunele decid în ce formă se ocupă de uh, aprovizionarea cu apă. Într-adevăr, o parte din uh, regiunile din Germania de Est au și acționari privați în structura lor. Domnul Iar constata că la aceste întreprinderi, la acești acționari, totuși uh, în ciuda acestor acționari, taxele și prețurile sunt foarte mici, ceea ce este adevărat, dar trebuie să ne uităm în spatele culiselor în ceea ce privește condițiile în care se face această aprovizionare și situația este următoarea. Întreprinderile de aprovizionare stabilesc anumite tarife paușale care sunt de multe ori sub uh, media generală a prețului uh, la apă, de exemplu 15-20% de desubt și aceasta este clar că permite o, o reducere a prețului pe total și în același timp o finanțare mai bună a acționarilor. Trebuie să ținem cont de aceste culise și ar trebui să ne uităm la situație mai atent în afară, în loc să discutăm direct dacă este mai bine să avem sau nu acționari în această structură. Merci, Erhard. Je donne la parole à... Mulțumesc, Erhard, Ian Vilan și după aceea Pedro și Thomas. Și încheiem aici. Da, mulțumesc, Anne-Marie. Mulțumesc, domnule președinte. Poate am putea trage concluziile dezbaterii noastre de până acum. Ce am uh, văzut eu? Că există un adevărat consens, pentru că uh, toți uh, vorbitorii în numele diverselor grupuri politice de aici și-au exprimat susținerea față de uh, accesul la apă și salubrizare pentru toată lumea. Deci dacă interpretăm mesajul deputaților europeni și mesajul către Comisia Europeană, este foarte clar uh, v-am auzit, cetățenii ne-au auzit, așa că mergeți mai departe și implementați ce aveți de făcut. Acesta ar fi mesajul general. S-au pus multe întrebări în legătură cu problema liberalizării, a privatizării. Domnul Iar a pus o întrebare foarte directă și cred că dacă vedem care sunt cererile acestei inițiative cetățenești, ceea ce dorim noi este ca Comisia Europeană să-și ia angajamentul că nu va liberaliza serviciile de furnizare de apă și de salubrizare în Uniunea Europeană și dorem ca acest lucru să se reflecte nu printr-un angajament luat printr-o comunicare sau la nivel oral, ci înscris printr-un regulament sau printr-un act legislativ. Și aceasta nu doar la nivelul UE, ci și în ceea ce privește acordurile comerciale. Și vom reveni mai mult ca sigur la acest punct în cea de-a doua parte a dezbaterii noastre. S-a vorbit de asemenea despre confuzia între liberalizare, privatizare. Inițiativa cetățenească cere un angajament clar din partea Comisiei de a nu avea inițiativa de liberalizare a serviciilor de apă și suntem îngrijorați în legătură cu posibilitatea de a privatiza aceste servicii, așa cum au arătat mai mulți deputați europeni și este important ca um, Convenția cadrului a Drepturilor Omului să fie aplicată în aceste circumstanțe. Națiunile Unite au un cadru foarte clar în acest sens și arată care sunt uh, posibilitățile de implementare și la nivelul UE. Mulțumesc. Pedro și după aceea Tomazo. Gracias. Mulțumesc, Da, se vorbea aici de o problemă ideologică sau nu. Eu cred că ideologia nu e rea în sine. Când există diversitate ideologică și respect, nu e nicio problemă și avem respect în această situație. Însă nu e doar o problemă de ideologie. Uh, în urmă cu câteva zile în Spania se spunea că 200 de familii din Jerez de la Frontera, acolo unde se face șeriul, au rămas fără apă după procesul de privatizare. Și iată, am început să facem numărătoarea și de fapt sunt mii de familii care au rămas fără apă. Și atunci vă întreb, într-adevăr, depinde de dumneavoastră. Și guvernul spaniol permite acest lucru. Vi se pare corect? Uniunea Europeană îi permite guvernului spaniol ca aceasta să fie realitatea în Spania și în Portugalia. Nu, nu cred că e o problemă de ideologie, ci ceva mai mult. În Italia, când cetățenii italieni au fost consultați, 30 de milioane dintre ei, și probabil că mulți dintre ei erau de stânga, mulți erau de dreapta, nu era o problemă ideologică, ci o problemă de principii umanitare. Eu pot să vă dau date de natură economică pentru că sunt uh, profesor de economie. Iată, avem 20 uh, de ani de privatizare și avem două centre principale în Almosara, unde avem 100.000 de locuitori. Costurile oficiale în care se include totul, amortizarea capitalului și gestiunea, 0,15 euro pe metru cub. În La Cartuja, pe 25 de ani, costul oficial este de 0,41 de euro pe metru metri cubi, deci de trei ori mai mult. Și acum ultimul proces de privatizare în Aragon, 1,3 euro pe metru cub, deci de 10 ori mai mult aproape. Și încă o ultimă idee. Foarte bine, să lăsăm libertate statelor membre, să oferim libertate autorităților competente dar putem oferi această libertate și cetățenilor să aleagă ei, pentru că dacă cetățenii au fost consultați prin referendum, acolo unde s-a făcut referendum, poziția cetățenilor a fost foarte clară, majoritară. Ne oare frică să-i consultăm, să-i întrebăm pe cetățeni ce vor să facă? Mulțumesc! Mulțumesc și acum am terminat cu Comitetul Cetățenilor și răspunsul la întrebări. Acum are cuvântul doamna Venning, directoare de la Envy, în numele Comisiei. Thank you, Chairman. Good afternoon. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. am alături și eu antevorbitorilor mei care au spus că de mult se bucură să fie astăzi aici la acest eveniment organizat privind prima inițiativă cetățenească dreptul la apă. Vreau să vă reamintesc că sunt aici pentru a vă oferi unele răspunsuri privind aspectul de mediu al inițiativei. S-a vorbit foarte mult despre elementul de piață internă și uh, voi lăsa acest subiect uh, pe seama colegilor mei care uh, vor lua cuvântul mai târziu. Sper să vă pot oferi câteva răspunsuri privind la mediul înconjurător. Suntem de acord că apa este o resursă prețioasă, indispensabilă vieții și reprezintă, bineînțeles, o resursă importantă pentru economia noastră. Deci, conservarea protejarea resursei apei este un element extrem de important și piatra unghiulară a politicilor noastre care, care au demarat acum 40 de ani. Avem directiva privind uh, apa potabilă, privind uh, Uh, apele uzate și aceste directive doresc să se asigure că cetățenii au acces la apă și la salubrizare. Avem și uh, directiva cadru privind apa. S-au cerut uh, cifre, vreau să vă spun că în conformitate cu cele mai recente date pe care le avem, 95% din populația europeană are acces la apă prin intermediul rețelei de apă potabilă, iar rata de conformitate în ceea ce privește standardele de calitate ale apei potabile, așa cum sunt ele stipulate în directivă, este foarte ridicată, de peste 90% în general. Uh, ratele de conectare la stațiile de epurare sunt de 80% în Uniunea Europeană și 94% din apele uzate din zonele acoperite de directiva privind apele uzate și colectarea acestora este, sunt colectate cum trebuie și 80% din apele uzate sunt tratate în mod corespunzător. Dar Există unele diferențe în ceea ce privește rata de conformitate la nivelul statelor membre. Mai avem un deficit de punere în aplicare în unele state membre mai noi. Este limpede că este necesară îmbunătățirea punerii în aplicare și um, respectarea sistemelor uh, de colectare și de tratare a apei uzate, dar S-au înregistrat îmbunătățiri și, mai, și în noile state membre, mai ales datorită banilor de la fondurile, de coeziune. Din 2007, peste 2,6 milioane de persoane au uh, și-au văzut accesul la apă potabilă îmbunătățit și 5,7 milioane de persoane uh, au uh, fost conectate la sisteme de epurare a apei îmbunătățite între 2007 și 2013. Sprijinul european pentru investiții în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă și salubrizare a ajuns la 22 de miliarde de euro. Pentru statele membre mai vechi, rata de conformitate, mai ales pentru um, apele uzate, au fost uh, asigurate prin acțiune europene de finanțare. Iar controlul uh, organizat în 2012 a confirmat faptul că această abordare de uh, încurajare și descurajare s-a dovedit uh, bună. Este limpede că, că este loc de mai bine. Avem uh, prevăzute acțiuni în acest uh, blueprint în 2012 și unele dintre provocările cu care ne confruntăm uh, sunt următoarele. Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să ne asigurăm că apa potabilă este de înaltă calitate pentru furnizorii mai mici în zonele rurale și în zonele izolate. Uh, Trebuie să se consolideze finanțarea în ceea ce privește uh, construcția de infrastructură pentru uh, apele uzate în uh, unele state membre din estul Europei și trebuie să se asigure întreținerea infrastructurii existente în Uniunea Europeană pe viitor. Trebuie încurajat aceste tehnologii neinovatoare, nu numai pentru apă curată, ci pentru, a, pentru folosirea în mod eficient a resurselor de apă. S-a vorbit aici despre recuperarea costurilor. Vă amintiți că în directiva cadru a apei există o dispoziție privind faptul că recuperarea costurilor trebuie să fie un element important în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă la nivelul statelor membre. Și nu în ultimul rând, dorim să îmbunătățim uh, informațiile de care beneficiază consumatorii și transparența serviciului oferit. Pentru a face față acestor provocări, iată că am întreprins, vom întreprinde unele acțiuni care au fost deja demarate, am, cum am spus, îmbunătățirea gestionării datelor și sistemelor uh, de schimb de informații pentru a îmbunătăți cunoștințele noastre privind uh, aspectele referitoare la apă. Împreună cu statele membre am demarat programe de aplicare care prezintă jaloane foarte importante, planuri de investiții și priorități în ceea ce privește finanțarea. Uh, calitatea apei pentru furnizorii mai mici. Avem, uh, împreună cu statele membre, am întocmit un uh, document de orientare, un cadru pentru acțiune, unde sunt încurajate cele mai bune practici pentru îmbunătățirea gestiunii acestor furnizori mici. Legislația europeană este în continuare revizuită, legislația din domeniu, de pildă eh, directiva privind substanțele prioritare a fost actualizată de curând, directiva privind pânza freatică este în curs de a fi actualizată și directiva privind apa potabilă avem în vedere o actualizare privind uh, prevederi de analiză și monit- unele dispoziții de analiză și monitorizare. Și nu în cele din urmă, dați-mi voie să vă spun faptul uh, care a fost ridicat deja aici, că um, cetățenii trebuie să fie implicați mai mult. Legislația europeană prevede deja un mecanism de participare activă a cetățenilor și a consumatorilor uh, care respectă Convenția Arhus și legislația europeană privind evaluarea impactului a, a centralelor și a planurilor și proiectelor. Iar această, acest document a fost, de, a fost de curând adoptat de Consiliu și Parlament. Vreau să vă spun că politicile Uniunii Europene în acest domeniu în ultimii zeci de ani au permis îmbunătățirea accesului la, servi, la apă potabilă și la salubrizare uh, ne confruntăm în continuare cu provocări, bineînțeles, dar vom încerca să le eh, depășim împreună cu statele membre și cu părțile implicate, respectând în totalitate legislația din domeniu pentru a, ne, pentru a asigura accesul la apă curată și la salubrizare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnele, doamnei nostru pentru, uh, pentru uh, a conchide această primă dezbatere. Mulțumesc! Dați-mi voie să vă spun că această dezbatere a fost într-adevăr extrem de interesantă. Contribuțiile venite din sală au fost extrem de interesante și cu toții suntem de acord că există provocări mari. Există poate prea multă certitudine că am realizat deja totul după părerea mea, mai e cale lungă de bătut. Trebuie să ne asigurăm că reușim să ocrotim într-adevăr resursele de apă care sunt amenințate, să nu uităm acest lucru. În discuțiile cu comisia din această dimineață, am cerut să fie mai eh, implicată în, ceea ce, în contextul provocărilor mondiale cu privire la apă să nu uităm faptul că accesul la apă în Europa este amenințat. Și trebuie să ne asigurăm că acesta este garantat. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult tuturor uh, vorbitorilor pentru prezentări și pentru, mulțumesc pentru întrebări. Ajungem acum la a doua rundă a discuțiilor, accesul global la apă și salubrizare pentru toată lumea. Trebuie să, să, să se opereze unele schimbări aici la prezidiu, ne părăsesc unii vorbitori, ni se alătură alții. So we will first start with a member of the citizen. Vom începe cu un membru al um, Comitetului pentru inițiative cetățenești, uh, domnul Arroyo, vă rog, aveți 4, 5 uh, minute la dispoziție, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, uh, în lumea întreagă există o adevărată tragedie paradoxală. Criza globală a apei pe planeta albastră, planeta apei. O criză care nu are de-a face neapărat cu lipsa, ci este mai degrabă consecința a trei mari probleme. În primul rând, criza lipsei de durabilitate pe care am provocat-o chiar noi în propriile sisteme acvatice. În al doilea rând, criza sărăciei și a inechității provocată printr-un sistem socioeconomic imoral. În al treilea rând, criza guvernanței în ceea ce privește serviciile de apă și salubrizare din cauza presiunilor de privatizare care îi transformă pe cetățeni în clienți, fără nimic mai mult și marginalizându-i pe cei mai săraci și mai vulnerabili. Practic, e vorba aici de lipsă de durabilitate, sărăcie și uh, lipsă de deficit democratic care sunt la baza acestei crize. Uniunea Europeană, prin directiva cadru a APEI, ține cont de prima mare problemă și în felul acesta reprezintă în ziua de astăzi uh, un adevărat motor de progres în ceea ce privește ecosistemele acvatice și valorile de mediu care sunt în joc. Cu toate acestea, ne lipsește o reglementare referitoare la valorile sociale care să țină cont de diversele servicii și utilizări ale apei, atât din punct de vedere productiv, cât și în ceea ce privește serviciile de apă și de salubrizare. Am evitat să ne confruntăm cu problemele de inegalitate și de sărăcie și cu contradicțiile derivate de pe urma privatizării serviciilor de apă și salubrizare. În concluzie, am uh, lipsit de partea socială legislația noastră și am făcut ca statele membre să umple această lipsă așa cum au vrut să o facă ele. Inițiativa cetățenească Right to Water, care are aproape 2 milioane de semnături, cere să se deschidă această dezbatere în legătură cu valorile sociale care sunt în joc. O dezbatere care trebuie să țină cont atât de datoriile cât și de drepturile cetățenilor europeni, dar aceasta din punct de vedere a coerenței etice, care cere să se recunoască accesul la apă și la serviciile de salubrizare ca un drept al omului, așa cum, de altfel, a adoptat uh, și Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Este vorba de o dezbatere care ar trebui să facă diferența între dreptul la 30-40 de litri pe persoană și zi de, la apă potabilă, de dreptul legitim de a fabrica hârtie, de a umple o piscină cu apă sau de a avea o grădină frumoasă. O dezbatere etică, socială și, până la urmă, politică, care să permite Europei să-și recupereze prestigiul în ceea ce privește susținerea drepturilor omului și a drepturilor cetățenești, trecând dincolo de logica comercială. O dezbatere care să ne facă să devenim din nou lideri, pentru că am pierdut acest post, acest leadership la nivel mondial. Trebuie să recunoaștem că complexitatea valorilor care se află în joc depășește capacitatea de gestiune a pieței, că aceste servicii au legătură cu drepturile omului și ale cetățenilor care trebuie să fie universale prin propria lor naturaleță și că toate acestea intră în contradicție cu logica comercială și e nevoie de noi modele de gestiune publică participativă, nu doar de gestiune publică simplă. Iată de ce propunem următoarele lucruri. În primul rând, întărirea principiilor, a obiectivelor și a criteriilor care sunt promovate de directiva cadru a apei printr-o gestiune durabilă a sistemelor, ecosistemelor acvatice. În al doilea rând, să recunoaștem accesul la apă potabilă și la servicii bazice de salubrizare ca fiind un drept al omului prin legislația de bază a UE. În al treilea rând, promovarea unei legislații complementare față de cea existentă în directiva cadru, prin care să se gestioneze și valorile sociale care sunt în joc, ținând cont de diversele utilități ale apei, garantând accesul la apă potabilă și la salubrizare ca fiind un drept al omului. În al patrulea rând, să recunoaștem că complexitatea valorilor, a drepturilor și a datorilor care sunt în joc trebuie să facă ca interesul general al societății actuale și a generațiilor viitoare să fie în centrul gestiunilor ecosistemelor și a serviciilor de apă. Pe baza acestui principiu al accesului universal, care caracterizează aceste drepturi umane și cetățenești, trebuie să se situeze viitorul cadru legal care să reglementeze drepturile și datoriile sociale printr-o nouă perspectivă de gestiune publică participativă, depășind în felul acesta logica de piață și trecând peste problemele și modelele depășite de timp ale gestiunii publice așa cum se întâmplă cu alte servicii, cum sunt cele ale justiției, care nu se cumpără și nu se vând sau n-ar trebui să se facă, la fel și serviciile de bază de apă și salubrizare n-ar trebui să fie gestionate în scop lucrativ. În sfârșit, al cincilea punct. Uniunea Europeană ar trebui să-și asume responsabilitatea globală promovând un program eficient de cooperare la nivel internațional care să se bazeze pe principii de solidaritate, într-un spirit nelucrativ din punct de vedere al cooperării public-public, așa cum spunea doamna președintă, și nu promovând forme deghizate de privatizare pe baza strategiilor public-privat, care sunt cunoscute în lumea întreagă ca fiind modelul european de privatizare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vielen Dank. Mulțumesc. Trecem acum la prima rundă de întrebări și vreau să vă rog pe toți să respectați timpul pentru că suntem puțin în întârziere și aș vrea să avem șansa și să discutăm de uh, a treia temă de pe ordinea de zi și să avem întrebări și la runda a treia. Deci aș vrea să vă rog să respectați timpul. Acum îi dau cuvântul doamnei Michel Strifler, care este raportor din umbră cu privire la inițiativa cetățenilor Right to Water la DEVE. Trei minute, vă rog. Merci beaucoup. Mulțumesc. Sunt foarte bucuroasă să pot reprezenta astăzi Comisia DEVE, Comisie pentru Dezvoltare, la această audiere foarte importantă în cadrul, celei de prime, în cadrul cele primei uh, inițiative cetățenești. Uh, Dreptul la apă este recunoscut ca un drept universal în mai multe texte ale Națiunilor Unite, iar uh, numărul persoanelor care pe glob nu au acces la uh, apă trebuie să scadă. Acesta este un obiectiv al mileniului. Raportul ONU din 2013 cu privire la obiectivele de dezvoltare ale mileniului arată că obiectiv, unele obiective au fost uh, deja atinse în 2013, în timp ce s-a uh, Uh, trebuie de asemenea îmbunătățită situația calității apelii, astfel încât acest drept să poate fi garantat. UNICEF-ul și Organizația Mondială a Sănătății estimează că 78 de, mi uh, de uh, milioane de persoane nu au acces la apă potabilă și foarte multe de asemenea nici la apă potabilă curată. Foarte multe dintre aceste persoane trăiesc în Africa subsahariană. În fiecare an, Uniunea Europeană finanțează mai multe proiecte în valoare de 1,5 miliarde de euro, care transformă Uniunea Europeană în uh, cel mai mare creditor în ceea ce privește uh, apa și sursele pentru apă. Cantitatea de apă este absolut crucială pentru a putea discuta despre un acces corect la apă, dar în același timp problemele legate de inundație și de competiția pentru această resursă limitată fac să crească problemele în acest sens se pot exacerba conflicte din acest motiv, deci garantarea unui acces la apa potabilă poate de asemenea să poată prevină un conflict. Complexitatea acestui subiect uh, depinde de asemenea și de numărul uh, politicilor care se aplică în acest sens. Aceste politici trebuie să fie bine puse în aplicare rațional. De exemplu, o politică rațională și energetică trebuie să fie uh, să facă față problemelor din uh, țările în, curs de dezvoltare și, de asemenea, resursele limitate nu trebuie să fie folosite pentru cultivarea biocarburanților, pentru alimentele, pentru furaje sau florile sau pentru flori, în timp ce există produse de bază care lipsesc la nivel local. Trebuie de asemenea reduse emisiile cu uh, efect de seră, pentru că schimbarea climatică nu face decât să agraveze uh, lipsa de acces la apă. Companiile europene ar trebui să respecte din ce în ce mai mult normele um, existente pentru utilizarea apei și țările în curs de dezvoltare de asemenea trebuie să dea dovadă de progrese în calitate de responsabili politici, noi putem să contribuim la o bună gestiune a apelor în țările în curs de dezvoltare, să nu cumpărăm prin necumpărarea produselor care consumă foarte multă apă și de multe ori, din păcate, trebuie să îmbunătățim și transparența. 1800 de copii uh, de mai puțin de 5 ani uh, mor în fiecare zi din cauza diareei, din cauza unui lipsă de acces uh, la apă curată. Aceasta trebuie să ne facă să acționăm cât mai repede pentru a putea garanta dreptul la viață tuturor. La conferința Rio 2020 despre dezvoltarea durabilă, care a avut loc în 2012, Uniunea Europeană s-a angajat pentru realizarea unui drept uman la accesul la apă pentru toate populațiile din lume. Aceste declarații însă trebuie să fie urmate de acte și Comisia pentru Dezvoltare lucrează în acest sens. Voi încheia spunând că vreau să mulțumesc organizatorilor acestei inițiative cetățenești pentru că au inclus dreptul la apă pentru toată lumea și peste tot în cele mai importante drepturi. Încurajez pe toată lumea să facă tot ce se poate pentru ca acest drept să devină o realitate la nivel mondial. Vă mulțumesc. Aveam patru minute, am încercat să fac cât mai repede acest să vă citesc tot textul. Mulțumesc! Fiona Hall este die nächste Sprecherin für ein Mulțumesc. Acum uh, are cuvântul uh, doamna Hall. Mulțumesc. Vreau să mă refer la ce a spus doamna Strifler și anume că obiectivul de calitate nu este întotdeauna foarte bine țintit. UNICEF-ul a spus în 2010 că cei mai săraci oameni nu au uh, avut nicio îmbunătățire în ceea ce privește sanitația și persoanele care au cele mai multe probleme sunt minorități, persoane cu dizabilități sau uh, grupuri defavorizate. În 2013, 1,5 uh, miliarde de oameni nu aveau uh, nicio alternativă la um, toalete, la um, exercitarea nevoilor în, fără niciun fel de instalație apropiată, potrivită și de aceea aceasta este extrem de periculos, bineînțeles, și pentru apă, diarea fiind uh, una din cauzele principale de moarte uh, la copii. 400 de milioane de copii sunt afectați de boli care vin direct, derivă direct din lipsa de curățenie din cauza faptului că nu se uh, pot garanta condiții minime de sănătate și de curățenie reziduri de asemenea și deșeuri intră în apa potabilă și multe, 90% din apele reziduale sunt netratate, ceea ce nu face decât să infesteze apa uh, subterană, în apa freatică. Avem nevoie deci de facilități de sanitație care să poată să funcționeze la fața locului, avem nevoie de tehnici de gestionare a deșeurilor care nu trebuie să fie ample, ci pur și simplu la fața locului și trebuie să ne asigurăm că cadrul de dezvoltare post-2015 care a fost înaintat la nivel european ține cont de sanitație ca un obiectiv principal. Întrebarea pe care vreau să o adresez Comisiei este ce face pentru a se asigura că aspectul de sanitație a obiectivelor mileniului nu se pierde. Next speaker is Nikos. Următorul vorbitor, domnul Crisogelos. Un minut și jumătate, vă rog. Sigur. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba aici de obiectivele de dezvoltare a mileniului și de respectarea dreptului la apă curată și la um, ape reziduale tratate. Aș vrea să vă întreb următoarele. Cum se pune în aplicare acest lucru în practică, mai ales în cadrul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene? Dar vreau să vă întreb și uh, ce se întâmplă cu acordurile țărilor terțe. Este foarte important uh, să știm că criza economică să nu ducă neapărat la o privatizare excesivă. Am văzut ce s-a întâmplat în Croația, în Grecia, de exemplu. Din cauza crizei se fac uh, inițiative de privatizare din partea întreprinderilor de aprovizionare în cu uh, servicii fundamentale, poate să ne demonstreze Comisia că nu este așa? Nu credeți că Comisia este, un lucru, este cea care de fapt forțează astfel de evoluții? Comisia este responsabilă, mai ales Troica în cazul Greciei. Este foarte important să știm care sunt cauzele. E vorba de transparență, de implicarea cetățenilor în Europa și aceasta trebuie să fie valabil și pentru colaborarea cu țările terțe. De exemplu, uh, consultarea cetățenilor. Dacă este vorba de folosirea resurselor naturale, atunci trebuie acest lucru să fie valabil și în relația cu țările terțe, pentru ca, cetățeni, pentru ca organizațiile de cetățeni, dar și în același timp inițiativele să aibă și un efect concret, trebuie să se garanteze și condițiile sociale. Trebuie ca cei care au nevoie să poată să se bucure de aceste servicii nu este nevoie neapărat de servicii de amploare care sunt, uh, nu pot să fie benefice pentru majoritatea uh, cetățenilor, ci trebuie să fie, existe și o gestiune la nivel local. Trebuie să ne asigurăm ca să nu uh, fim întotdeauna ghidați de profit. În final, vreau să mai spun și că trebuie să se garanteze faptul că se fac uh, inovații ecologice în timp și că o anumite regiuni ar putea să beneficieze de aceste inovații și că în același timp trebuie să se facă uh, eforturi pentru ca să se îmbunătățească apa potabilă prin eliminarea mineralelor, pentru eliminarea mineritului uh, și uh, tratarea aurului. Domnul Gebrandi, un minut și jumătate. Yeah. You are Gavnian. <laughs> Sorry, still listening to Finn. Îmi cer scuze, ascultam uh, altă limbă. Așa. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, uh, să vă mulțumesc și, în același timp, să îi felicit pe toți cei care sunt implicați în această primă inițiativă a cetățenilor. Pentru mine nu este nicio surpriză faptul că ați ales APA ca centru al uh, acestei inițiative, pentru că pur și simplu apa înseamnă viață și viața este centrul a tot ceea ce facem noi. Bineînțeles că apa este un drept fundamental, este evident, dar recunoașterea simplă a acestui drept nu înseamnă că acordăm uh, acces tuturor la sanitație, de exemplu. Trebuie să ne uităm mai bine la condițiile care ne-au permis să obținem acest drept fundamental pentru toată lumea de pe această planetă trebuie să vedem ce trebuie să facem pentru a garanta acest lucru. Și trebuie să discutăm despre liberalizare, privatizare, serviciile de apă, dacă sunt un lucru bun sau nu. Haideți să începem cu uh, natura, care este cea mai bună resursă pe care o avem uh, de fapt. Și trebuie să spunem de la început că natura este în pericol, biodiversitatea este de asemenea în pericol pentru că ea uh, ne, este pusă în pericol, pune în pericol de asemenea aprovizionarea cu apă curată. Uniunea Europeană este un exemplu foarte bun pentru legis, o legislație uh, de calitate. Comisia face eforturi în acest sens, iar statele membre sunt cele care nu întotdeauna reușesc să pună în aplicare această prioritate. Întrebarea mea către inițiativa cetățenilor este dacă recunoașteți că natura este baza pentru accesul la apă curată pentru toată lumea și dacă în lupta noastră pentru apă ca drept uman, trebuie să luptăm și pentru natură, de fapt, pentru păstrarea acestei într-o stare bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura de catch the eye. Ines Aleia la sender, un minut. Gracias, presidente. Sí, siento porque tenía... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am ajuns cu întârziere dar participam la ședința unei alte comisii. Aș vrea, în primul rând, să îi felicit pe cei care au avut această inițiativă, care a avut succes, care și-a îndeplinit obiectivul și aș vrea să felicit Parlamentul pentru că avem uh, posibilitatea de a avea o dezbatere precum cea de astăzi. Iată, mai avem câteva luni până la alegerile europene și este esențial să ne dăm seama că cetățenii au capacitatea de a avea inițiative în domenii atât de importante pentru ei, cum ar fi accesul la apă și salubrizare ca adevărate drepturi ale omului. Și e adevărat că Parlamentul, plecând de la directiva asupra apei, a fost în stare să promoveze tot felul de idei, tocmai plecând de la ideea cetățenilor, plecând de la nevoia de a găsi resurse gândindu-ne în special la acele țări, nu neapărat cele europene, ci și altele, unde există această problemă a accesului la apă, a ajuta pe cei care rămân fără apă și a oferi resursele necesare în uh, țările europene și în țările din afara Europei, unde nu s-au atins obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și în uh, raportul Zeber am reușit să uh, impunem acea utilizare a resurselor pentru a ajuta celelalte țări. Și, domnule Șefcovici, aș vrea să vă spun că sper să fiți un pic mai concret în propunerea dumneavoastră, în primul rând pentru a vedea cum se pot rezolva problemele, pentru că cazul transferului gestiunii infrastructurilor trebuie să fie o ultimă soluție posibilă și, de asemenea, ce se poate face în ceea ce privește rezolvarea conflictelor transfrontaliere în gestiunea resurselor um, hidrologice. Aceasta este o chestiune esențială și un motiv de războaie de multe ori. Mulțumesc, doamna Papadopoulos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut și eu această primă inițiativă a cetățenilor, pentru că este cu adevărat prima care a reușit să reunească un milion de semnături, peste un milion după cel pentru tratatul de la Lisabona. Eu am uh, lucrat și la rapoarte pe această temă și cred că democrația participativă funcționează foarte bine și putem face foarte multe pentru cetățeni cu inițiativa aceasta. Pe mine mă neliniștește însă inegalitatea în ceea ce privește accesul la apă. Avem uh, directiva cadru pentru apă și eu sunt coresponsabilă pentru uh, analiza microbiologică a calității apei. Este important să se respecte însă prevederile. În alte părți ale lumii, Africa sau Asia, nu există astfel de prevederi și de aceea se creează inegalități foarte mari. Activitatea troicii în uh, țările care sunt uh, angajate în programe de datorii mă îngrijorează de asemenea, pentru că foarte multe întreprinderi au fost forțate la privatizare și mă întreb dacă privatizarea este și ea între timp un drept uh, al omului sau nu este de fapt vorba decât de o goană pentru profit. Dacă nu mai avem valori, pentru că avem o criză de valori în momentul de față, mă întreb unde ajungem. Aș vrea să știu dacă Comisia Europeană are o opinie pe această temă. Și vreau să știu de ce domnul Ren spune că Uniunea Europeană nu trebuie să fie responsabilă pentru această privatizare, pentru că este neutră. Dar cine a fost cel care a vorbit despre privatizări obligate uh, din partea Troicii, de exemplu, femeiul sau Uniunea Europeană? Mulțumesc! Gerhard Hefner Mulțumesc. Domnul Hefner are cuvântul acum. Ja, was... Mulțumesc. Ceea ce mă preocupă pe mine și vorbesc aici și în numele Comisiei de Petiții este faptul că, de fapt, cu inițiativa cetățenească avem, în fine, o voce a cetățenilor. Adică cetățenii ne confruntă pe noi, valabil pentru Parlament și pentru Comisie, cu o analiză a deciziilor pragmatice pe care le luăm, cu o te, în același timp însă și cu întrebări de principii de, și de principiu despre politica noastră. Și întrebarea este cum reușim să coordonăm aceste lucruri. Pentru ca să vă dau un exemplu, avem cam 1,9 milioane de cetățeni care sunt împotriva privatizării apei și sunt pentru ca apa să rămână un bun public. Aceasta arată și sondajele din Europa, peste tot există o majoritate a cetățenilor care doresc acest lucru, mai ales în acele țări în care se fac privatizări în masă, se dorește acest lucru. În același timp, vedem că Troica, în calitate de instituție europeană, în Spania, în Portugalia și în alte țări dorește o privatizare a serviciilor de apă. Întrebarea către Comisie este cum puteți garanta că politica pe care o doresc cetățenii europeni poate apoi să fie și preluată de către toică, troică și aceasta să nu aibă idei contradictorii. Cum putem, deci, la nivel de colaborare internațională să ne asigurăm că vom putea găsi o soluție pentru a vedea cum gestionăm problema apei pe planetă, dar nu așa încât să putem avea și următoarea următoarele războaie pentru apă similare cu cele pentru petrol. Avem nevoie de un regim comun, avem nevoie de o regulă internațională la nivel înalt și avem nevoie și de o politică externă foarte clară care trebuie să fie în interesul cetățenilor și nu în interesul concernelor internaționale care trăiesc de pe urma privatizării apei. Mulțumesc! Vielen Dank. Gerald Hefner. Mulțumesc domnului Hefner și acum Comitetul Cetățenilor are cuvântul și anume timp de 10 minute pentru ca să răspundă la aceste întrebări. Vă rog frumos să puteți să vă repartizați cuvântul. Si, eh, grație. Inițio eu. Mulțumesc. Încep eu și după aceea voi, las, voi lăsa colegii mei să vorbească. Vreau în primul rând să mulțumesc pentru că ați reușit să puneți o problemă fundamentală discutând despre acest subiect. Atunci când vorbim despre afirmarea dreptului la apă ca drept fundamental al omului, este clar că trebuie să garantăm și modalitățile prin care acest drept poate fi garantat. Și eu cred că garantarea acestui drept uman al omului înseamnă să putem să o luăm de la început cu principiile de la A la Z, adică în primul rând că apa este un bun comercial pe, prin care nu se pot exercita activități comerciale care au ca scop numai realizarea de profit. Câteva date pentru ca să vă ilustrez situația. În ultimii 10 ani, din 2001 până în 2011 și chiar până acum, am putut vedea, constata o privatizare generală a serviciilor de apă. În ultimile 86 de cazuri pe care le-am monitorizat, din ele 51 dintre ele sunt în țări cu un PIB foarte înalt, în țări industrializate și 5 35 dintre ele în țări în curs de dezvoltare. Este interesant să știm că 21 dintre aceste privatizări s-au făcut în Franța, care se știe că este patria multinaționalelor în domeniul apei, și 15 din acestea apoi uh, uh, a fost, dintre ele au fost remunicipalizate la decizia guvernului. Însă, în general, această tendință se poate întâlni în foarte multe alte țări. Din 15 state mari în Statele Unite care au remunicipalizat uh, apa prin terminarea contractului cu întreprinderea care se ocupa de aprovizionarea cu apă, care era așadar o societate privată, deci din 15 din aceste, din aceste 12 din 15 erau uh, multinaționale care aveau sediul în Europa. Același lucru se întâmplă și în alte țări în curs de dezvoltare, Mă refer aici la remunicipalizarea uh, apelor în Buenos Aires, Dar el Salam, Ghana și altele și discuția se poartă acum și în Indonezia, mai precis la Jakarta. Aceasta înseamnă că există o evaluare generală a calității serviciilor oferite de către întreprinderile private în domeniul apei și răspunsul pe care îl dăm foarte des este că publicul este în stare să garanteze acest drept uh, al omului la apă, calitatea acestui serviciu și uh, aceasta la prețuri mai mici pentru cetățeni. Deci serviciul public reușește să facă acest lucru și deci uh, se poate reduce în același timp și marja de profit a întreprinderilor private, chiar și acolo unde uh, gestiunea este publică. Nu este vorba de o chestiune ideologică, e vorba de o constatare a lucrurilor care se întâmplă în toate țările pe care vi le-am uh, menționat, în foarte multe comunități care sunt gestionate la nivel politic de diferite culori politice. Noi, ca cetățeni și Comitet al Cetățenilor, cerem ca Europa în politica sa externă, de asemenea, să aibă o orientare foarte clară în ceea ce privește dreptul la apă, ca drept fundamental. Noi nu dorim însă numai afirmații de principiu, pentru că avem deja foarte multe astfel de atestări, ci vrem măsuri și criterii clare care să reflecte uh, puterea acestui drept uh, al omului în toată Uniunea Europeană și în toate politicile Uniunii Europene în lume. Aceasta înseamnă, și e vorba de o temă aici care a fost deja menționată de către reprezentanții Spaniei, Greciei și așa mai departe, este deci așadar important să vedem cum Uniunea Europeană, Troica, ar trebui să impună să excludă apa, uh, gestiunea apei de la Salonic din uh, gestiunea privată, pentru că trebuie să nu mai facă parte din politica de austeritate, pentru că altfel nu considerăm că această apă poate să fie apoi considerată ca fiind accesibilă tuturor. Trebuie să subliniem de asemenea și faptul că pentru fiecare dolar investit în serviciile de apă există un profit mult mai mare în ceea ce privește uh, capacitatea serviciului și în același timp și în ceea ce privește Uh, rentabilitatea serviciului din punct de vedere al uh, calităților oferite cetățenilor, beneficiilor sociale, costurilor mai mici din punct de vedere de sănătate și uh, din punct de vedere al îngrijirii. Există și o plus valoare din punct de vedere al mediului, pentru că există mult mai multe posibilități de a fi eficient în ceea ce privește resursa pe care o reprezintă apa, reciclarea acestei resurse și re Uh, integrarea unei resurse curate, apă în natură și protejarea naturii și în același timp un alt aspect care nu este întotdeauna foarte bine evaluat în ceea ce privește politicele, politicile europene și care a devenit o urgență mondială. Eu uh, particip la grupul de consultanță pentru secretarul general al ONU, pe tema aceasta și de foarte curând am avut o dezbatere în acest for cu reprezentanții firmelor private care ne-au spus că noi nu suntem gata să satisfacem nevoile cetățenilor atunci când e vorba de dezastre legate, calamități legate de apă. Putem interveni, dar după ce s-au uh, restabilit condițiile normale de accesibilitate. Iată exact ceea ce face serviciul privat, pe când publicul, serviciul public intervine și atunci când e vorba de o calamitate naturală pentru a putea încerca să restabilească serviciile acestea. Iată de ce este interesant să știm că Uniunea Europeană să poată să dezvolte politici de cooperare, politici de dezvoltare a subiectului cu țările în curs de dezvoltare, și aceasta prin acorduri de liber schimb, care să țină cont însă de faptul că dacă vorbim de apă în afara Uniunii Europene, înseamnă de fapt că garantăm un drept uman, un drept al omului de acces la apă și la servicii curate, protecția unei resurse importante. Astfel putem să evităm și ca apa să devină un mijloc prin privatizarea acestei resurse și de asemenea, prin diferite forme de privatizare se poate periclita acest bun și să garantăm în același timp ca acesta să fie accesibil și cetățenilor care nu au un venit foarte mare. Pe de altă parte, consider că dezvoltarea unor politici care să permită și o colaborare public-public, folosind competențele firmelor publice europene, adică întreprinderilor publice, care sunt extrem de importante aceste competențe la nivel local, aceasta ar putea să permită așadar o dezvoltare economică și țărilor terțe și uh, țărilor care sunt mai puțin dezvoltate, care însă aceste politici să ține cont de uh, gradul de dezvoltare al acestora, de gradul de dezvoltare al conștiinței mediului și de felul în care ne putem, combate, putem combate criza, pentru că criza arată că este nevoie de un răspuns în această epocă globalizată în care ne aflăm. Astfel, eu cred că Uniunea Europeană va răspunde, ar putea răspunde foarte satisfăcător la cererea Comitetului Cetățenilor și la inițiativa cetățenilor europeni, ar putea să răspundă unei exigențe uh, importante, care este uh, ca Europa să-și asculte cetățenii, să încerce să combat lipsa de încredere în Uniunea Europeană care este din ce ce mai răspândită și în același timp Uniunea Europeană ar putea să fie apărătorul drepturilor omului în lume, un apărător important al unui model de dezvoltare care este compatibil cu modelul de dezvoltare social, economic, dar și al drepturilor oamenilor și omului în general. Nu știu dacă Pedro dorește să mai adauge ceva, dar mai avem doar un minut și jumătate. în el minutul y medio que Da, în acest minut și jumătate care mai rămas pentru domnul Hafner. Dreptul de acces la apă ca un drept al omului nu se va obține dacă nu luptăm și nu susținem uh, ecosistemele noastre și dacă nu susținem ciclul hidrologic. Săracii au nevoie de apă curată. Nu este o problemă neapărat pentru bogați, deși este și pentru ei, dar e în primul rând o problemă pentru cei săraci și tocmai de aceea se pune problema distrugerii resurselor naturale în lumea întreagă. Și iată de ce Micos, mineritul este toxic pe cursul apelor în America Latină, în Africa, a avut atâtea consecințe agrotoxicele care sunt utilizate, toate acestea au crescut contaminarea din punct de vedere toxic în mod exponențial și la ora actuală nici măcar nu se fac estimări la nivel internațional în legătură cu aceste probleme. 10.000 de victime zilnice din cauza diareelor, din cauza contaminărilor. Iată ce se întâmplă la Lima, de exemplu, și sindicatele spuneau acest lucru în mod public. 9 milioane de persoane de uh, care nu vor avea acces la apă pentru că râul principal este contaminat din cauza mineritului și există metale grele care uh, poluează aceste ape. Iată, deci, e important și cum producem bogății. Se vorbește despre fracking, despre uh, agrotoxice și așa mai departe. Și să termina timpul. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Und jetzt möchte ich Mulțumesc, dau cuvântul acum Comisiei lui Klaus Rudischhauser, care vorbește în numele Comisiei. Patru minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o bucurie pentru mine să pot contribui la această discuție astăzi. Cred că putem să contribuim cu adevărat concret la acest subiect. Apa și tratarea apei este, a fost și va fi un punct central al colaborării de dezvoltare cu Uniunea Europeană, acesta este ancorat în toate documentele de principiu ale Uniunii. Cred de aceea că se poate merge atât de departe încât să spunem că Uniunea Europeană, care de fapt reprezintă 60% din ajutorul pentru dezvoltare, adică Comisia plus statele membre împreună, este unul din pionierii uh, acestei, uh, acestui subiect. Deci poate să fie cel care susține cel mai bine această inițiativă. Se poate spune pe bună dreptate că aceasta va fi uh, o realitate. Cu atât mai mult cu cât cetățeanul european este cel care plătește ceea ce noi de fapt finanțăm după aceea în țările terțe și deci banii cetățeanului sunt concret, concret implicați în acest subiect. În următoarea perioadă de programare am uh, prevăzut 3,1 miliarde suplimentare pentru combaterea subnutriției și subnutriția este foarte des o problemă legată de tratarea apei, mult mai mult decât legată de aprovizionarea cu alimente. De aceea, aceste fonduri vor contribui indirect în țările partenere și la uh, tratarea apei și la o îmbunătățire a calității apei. Până acum, în perioada 2000-2013, am cheltuit 2,5 miliarde de euro numai din partea Comisiei Europene în acest subiect în țările în curs de dezvoltare dezvoltare în peste 60 de țări partenere. Din acestea, o mare parte sunt credite în valoare de 2 miliarde pe care le-am finanțat prin 200 de milioane de ajutoare din partea Uniunii Europene cu efect de pârghie, adică prin credite de la, de la băncile de investiție. Deci dacă am mai putea avea credite suplimentare, această sumă ar crește exponențial. S-a vorbit foarte mult și despre drept. Bineînțeles că politica noastră de dezvoltare se bazează pe toate rezoluțiile ONU, și pe toate prevederile și hotărârile ONU și de aceea nu există niciun dubiu în legătură cu faptul că dacă ne vom angaja în domeniul apei, atunci aceasta se întâmplă pe baza acestor principii și drepturi. Trebuie de asemenea însă să ținem cont și de cerere pe de altă parte, pentru că trebuie ca fondurile să fie trimise țintit, acolo unde nevoia este cea mai mare. Este important acest principiu. Apoi, în ceea ce privește importanța ca atare a apei, este nediscutată, nediscutabilă, așa cum a spus-o și doamna Strifler, face parte și dintr-unul din obiectivele de dezvoltare ale mileniului și cred că aici există nevoie de uh, recuperare a situației și cred că prioritatea aceasta trebuie să rămână în picioare. Mai important este însă de asemenea să constatăm că pentru viitor trebuie să stabilim mai clar ce priorități ne stabilim. Într-un an și jumătate la New York va avea loc o nouă agendă post-2015 de dezvoltare, iar Comisia, în uh, comunicările sale de până acum, a vorbit despre gestiunea responsabilă a resurselor naturale și a stabilit ca acestea să fie o prioritate. Deci și în negocierile de la New York noi vom face eforturi pentru ca uh, să se poată garanta un fel responsabil de a gestiona aceste resurse extrem de important și pentru colaborarea noastră în domeniul dezvoltării. Câteva puncte care mai sunt importante sunt următoarele. Am spus deja că avem o politică comună a Uniunii Europene în materia aceasta, adică dacă Comisia Europeană face mai puțin într-o țară în domeniul apei, atunci aceasta se întâmplă de multe ori pentru că unele state membre sau alte organizații la nivel european acționează. Este vorba deci de o împărțire a sarcinii de muncă care trebuie să fie considerată. Este important însă și trebuie să subliniem și că colaborarea în domeniul dezvoltării nu poate fi întotdeauna decât ajutor pentru o autoajutorare. Deci noi singuri nu putem să rezolvăm problemele. Noi avem nevoie de parteneriate cu guvernele pe care le ajutăm aceasta este una din cele mai mari provocări pentru diplomația Uniunii Europene către exterior și pentru ca să putem într-adevăr să avem un efect. Fără a intra în detalii, trebuie spus că obiectivul acestei inițiative este în centrul dezvoltării și a ajutorului pentru dezvoltare din partea UE. Mulțumesc! Acum, în final, dau cuvântul doamnei Paganelli, care va încheia această rundă de discuții. Foarte pe scurt, mulțumesc. Eu cred că este important ca în politicile de dezvoltare să se țină cont din ce în ce mai mult de aspectul în ce măsură apa este fundamentală pentru orice formă de viață, nu numai pentru viața umană și în același timp să se țină cont și de interconectarea acestei nevoi cu politicile energetice și cu politicile de siguranță alimentară. Din acest motiv, noi considerăm că dacă afirmăm că apa este un drept uman, acest, acest element trebuie să fie pe primul loc și când vorbim despre siguranța alimentară și despre uh, Um, garantarea aprovizionării cu alimente pentru toată planeta pe următoarele decenii și uh, secole, pentru ca să garantăm, bineînțeles, în final o viață decentă tuturor. Din acest punct de vedere, există un element care, după părerea mea, este foarte important. În momentul în care recunoaștem că apa este un drept fundamental, vrem ca apa să fie exclusă de la regulile pieței interne, dar și din negocierile de, pentru liberul schimb, care se derulează în foarte multe forme, fie că există vorba de TTIP sau de TISA sau de alte acorduri care sunt pe care să fie negociate. Au fost anumite, acordate anumite exclu, uh, excepții care depind însă de faptul că dacă cetățenii au intervenit și au exercitat presiune considerând că această inițiativă poate să continue pe uh, calea pe care o luase deja. Mulțumesc! Bun, am ajuns la sfârșitul celei de-a doua runde de întrebări și acum trebuie să continuăm cu runda a treia, fără liberalizarea serviciilor de apă. Avem din nou uh, o oră pentru acest uh, subiect Aș vrea să schimbăm călăreții la prezidiu. So, ich bitte doch alle, die Plätze. Vă rog să vă, să vă luați loc. Și trecem la runda a treia, fără liberalizarea serviciilor de apă și aprovizionare. Vreau să ascultăm acum pe domnul Erhard Ott, care va ține o prezentare de 5 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule Grute. În momentul de față s-a spus deja foarte multe. S-a vorbit despre prioritatea pe care trebuie să o acordăm serviciilor publice în fața liberalizării serviciilor de apă. Apa este un, acesta este un adevăr evident, este o resursă naturală și este un bun public foarte important pentru viață și pentru sănătate. Accesul la apă și uh, la apă curată este o premiză și pentru alte drepturi fundamentale precum sănătatea, dreptul la viață și dreptul la educație. Și de aceea spunem că apa nu este o marfă. Dacă spunem că apa nu este o marfă, trebuie să vedem cine acționează în general atunci când sunt implicate mărfurile. Sunt întreprinderile private. Sarcina lor nu este și nici obiectivul lor nu este să garanteze drepturile omului, ci ei trebuie să respecte acestea când își de, uh, exercită activitatea economică. Punerea în aplicare și protecția drepturilor fundamentale este, de fapt, sarcina statului. Aceasta înseamnă că dreptul omului de a avea acces la apă trebuie să fie garantat de stat. În această inițiativă am spus că aprovizionarea cu apă trebuie să fie făcută cât se poate de aproape de cetățeni pentru a putea permite un control democratic și participarea acestora. Aceasta înseamnă că comunele, regiunile și autoritățile locale au un rol foarte important pe care trebuie să-l și sesizeze. Apa este un monopol natural care nu trebuie să fie supus regulilor pieței interne. Autoritățile locale trebuie să poată prelua la orice secundă răspunderea pentru ceea ce se întâmplă cu acest bun. Acesta este și unul din principiile de control democratic. Iată de ce noi cerem ca apa și resursele de apă să fie declarate ca un bun public și ca să se pună în aplicare următorul principiu și anume că resursele de apă nu trebuie să fie supuse regulilor pieței interne. Această rezoluție, care de fapt are deja 10 ani și a fost adoptată în 2004 de către Parlamentul European. Aceasta înseamnă că nimeni nu poate să își asume acest bun pentru a face profit cu el. Orice persoană trebuie să aibă acces la apă, ceea ce trebuie să fie ancorat și în dreptul comunitar foarte clar. Salutăm de aceea, chiar dacă nu este inițiativa ca atare aceasta, salutăm faptul că aprovizionarea cu apă să fie exclusă de la directiva concesiunii, ceea ce s-a întâmplat. Și uh, acesta este un prim pas în direcția în care o dorim noi, și anume ca apa să fie exclusă de la regulile pieței interne pentru ca să poată să fie ancorată în dreptul comunitar ca un drept fundamental, prioritar care trebuie să fie gestionat la nivel public. Iată de ce la aceasta se adaugă faptul că există foarte multe rezerve și foarte multe obiecții la implicarea unor activități care țin de bunul uh, general în legătură cu apă în negocierile pentru acordurile de liber schimb așa cum sunt ele în curs în momentul de față cu SUA. Astfel de acorduri de liber schimb au numai ca scop uh, un scop comercial și pun uh, la îndoială dreptul omului la apă și la drepturile fundamentale atât în Uniunea Europeană cât și în țările partenere cu care se negociază. Iată de ce cred eu că așa numitele proceduri de arbitraj nu fac decât să împiedice activitatea autorităților locale care trebuie să ia o decizie democratică ținând cont de anumite riscuri economice atunci când e vorba de aprovizionarea cu apă, aprovizionarea cu apă curată și sanitație. Iar uh, cei interesați de o deschidere a pieței s-ar putea să nu mai poată să respecte aceste reguli și atunci urmează plângeri. Cred că în Europa avem destule căi pentru a stabili jaloane pentru serviciile de apă și pentru operatori, ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, de mult în Germania și în Olanda. Pentru ca obiectivul nostru să fie creșterea calității și a îmbunătățirii aprovizionării cu apă și a siguranței, uh, trebuie să luăm aceste măsuri. Trebuie să ținem cont de faptul că um, mijloacele financiare trebuie să fie folosite cât mai eficient și trebuie să învățăm de la cei mai uh, performanți. Comisia poate să facă foarte multe pentru îmbunătățirea aprovizionării la nivel uh, european. Vreau să mai fac uh, o remarcă despre acele state sau autorități locale care au optat pentru o gestiune privată a apei. Prin aceasta se acceptă faptul că se face profit pe baza unui bun public. Cetățenii trebuie să fie cei care să profite de pe urma acestei resurse, fără să trebuiască să se confrunte cu un monopol. Dacă nu există un control democratic asupra aprovizionării cu apă, trebuie să existe un echivalent. Trebuie ca și în firma privată care se ocupe de gestiunea apei să fie totul transparent, profitul și plățile trebuie să fie transparente și cetățenii și reprezentanții uh, lor în autoritățile locale trebuie să aibă și ei o decizie. E nevoie pentru aceasta de directive la nivel uh, european pentru transparență uh, și pentru participarea cetățenilor la aceste decizii. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum trebuie să ne uităm la această avantajați totuși, pentru că nu avem uh, decât până la 18.30 timp, pentru că interpreții apoi trebuie să se elibereze pentru timpul liber bine meritat, spune președintele, deci trebuie să respectăm acest timp și trebuie să încercăm să vorbim mai pe scurt. Începem prima rundă de întrebări și dau uh, fiecărui vorbitor un minut timp pentru întrebare. Mai întâi, dau cuvântul doamnei Le Grip. One and a half minute, please. Merci. Euh, je voulais tout d'abord en préambule. Mulțumesc. În uh, deschidere, ca să fiu subțintă, vreau să vă spun că accesul la apă pentru mine nu este o chestiune ideologică, este o chestiune care ține de drepturi, de drepturi, de prioritate și de acțiune și de eficiență. Cum pot să nu fi de acord cu punctele 1 și 3 ale ale acestei inițiative, prime inițiative cetățenești. Ca membra Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, doresc să mă alătur solicitării de la punctul 2, unde se cere că aprovizionarea cu apă și gestionarea resurselor de apă să nu fie supuse regulilor pieței interne și serviciile apei să fie excluse de la liberalizare. Acest punct 2, în modul în care este formulat, uh, este destul de ambigu. În mod surprinzător se face o confuzie, poate intenționată, între apă și serviciile aferente apei, fiindcă în anexa nota explicativă foarte amănunțită care dă o uh, listă a propunerilor uh, ale acestei inițiative, ale autor, autorilor acestor inițiative, se spune foarte clar că apa, pur și simplu, ca resursă, trebuie să fie exclusă din cadrul regulilor pieței interne. Deci vreau să accentuez această confuzie, această ambiguitate. Vreau să vă întreb de ce, de ce, pentru că apa este un bun, un drept, o resursă care trebuie să beneficieze de pe urma unei anumite protecții, iar serviciile aferente, gestiunea, tratarea, ar trebui să fie excluse de, pe, de, de la regulile pieței interne de de ce și foarte concret vă rog, fiindcă nu avem mult timp, vă amintesc că regulile pieței interne care sunt valabile și pentru serviciile de interes economic general din, din care fac parte și serviciile de furnizare a apa. Acestea au ca scop uh, garantarea transparenței, calitatea de tratament, nediscriminarea între consumatori și operatori la nivelul statelor membre, ceea ce mi se pare foarte important. Trebuie să ne gândim la beneficiile concrete pentru cetățeni ale unor măsuri pe care le-ar putea lua Uniunea Europeană în, uh, pe viitorul uh, îndepărtat în ceea ce privește prețul, accesibilitatea și capacitatea de finanțare a investițiilor și a infrastructurilor pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Evelyn Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ot, ați avut uh, mare dreptate în ceea ce privește acest subiect foarte important. Trebuie ca apa să fie considerată un bun public pentru toți cetățenii europeni și este foarte important să nu uităm acest lucru. Nu putem să permitem ca uh, apa să fie expusă forțelor pieței. Nu este vorba de profit aici, este vorba despre accesul cetățenilor la apă, la apă de înaltă calitate. Uh, Uh, s-a vorbit despre acordul comercial mondial, unde există un, uh, un, uh, o secțiune privind achizițiile publice. Întrebarea pe care doresc să o adresez nu este pentru domnul Ot, ci pentru comisie. Ce părere aveți dumneavoastră? Iată, Acum, 1,9 uh, milioane de cetățeni uh, și-au manifestat părerea și nu numai, mai sunt mulți alți cetățeni care nu au semnat această inițiativă. Ce le răspundeți lor? Cum ne asigurați că nu va exista o posibilitate prin acordurile de liber schimb, uh, să există o portiță, de, o portiță din dos pentru a introduce aceste elemente. În ceea ce privește regulile de, uh, de protecția investițiilor, ne asigurați că nu se va întâmpla acest lucru. Mulțumesc foarte mult, Evelyn Gebhardt. Ești un, uh, motiv, un, un exemplu de de, în ceea ce privește modul succint în care te-ai exprimat. Mulțumesc. Heidi Rulă are cuvântul acum. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu autorilor acestor, acestei inițiative. Mă gândesc la dezbaterea pe care am avut-o privind concesionarea de servicii și vreau să vă spun că nu mi-am închipuit că vom reuși să facem vreodată așa ceva, să, să scoatem apa de la din directiva privind con- concesionările. Bineînțeles, nu este o chestiune de privatizare aici proprietatea ține de este la atitudinea statelor membre, ci vorbim aici despre liberalizare, despre deschiderea pieței. Iar Asta se spunea și în considerentele directivei privind serviciile. Din fericire am reușit să scoatem apa de acolo și mă bucur foarte mult că apa nu face obiectul regulilor europene privind liberalizarea, nu este primul, prima astfel de luptă pe care o ducem și mă bucur foarte mult că am câștigat-o. Vreau să, întreb, să adresez o întrebare comisiei. Am obținut ce am obținut printr-un compromis, iar acest compromis uh, conține și o clauză de revizuire. Uh, în 3 plus 2 ani trebuie să, să aibă loc o analiză în ceea ce privește eh, efectele derogării pentru apă, dar nu se spune care vor fi efectele asupra pieței unice. Se referă, este vorba despre eh, despre caracterul specific al apei. Cum se va evalua acest lucru? Cum eh, puteți cuantifica acest lucru? Asta este întrebarea mea pentru comisie. Uh, pentru comitet, aș, aș avea următoarea întrebare. Ce vreți să se spună? În 5 ani, am, poate ne vom da seama că uh, singurul succes pe care l-am obținut a fost și el pierdut. Avem nevoie de mai multă claritate ce va fi evaluat acum și uh, ce va trebui să menținem acolo. E clar că apa nu este o marfă, un, un bun ca uh, toate celelalte, dar cum rămân cu serviciile aferente apei? Deci, eh, cum spuneam, eh, trebuie să spunem nu comercializării și liberalizării apei la nivel european. Mulțumesc foarte mult. Denis De Ion are cuvântul. Două minute. Un minut, se corectează domnul președinte, îmi cer scuze. Un minut. Eh, când am văzut uh, oroarea pe chipurile colegilor mei, mi-am dat seama că am greșit. Un minut numai. Mulțumesc, domnule președinte, sunteți foarte drăguți. Vreau să mulțumesc autorilor acestei inițiative din suflet. Ne ocupăm de, de piața internă și de buna ei funcționare, dar trebuie să ne dăm seama că sunt, există unele limite acolo când intră în joc drepturile sociale, de pildă. Se dă importanță serviciilor publice, după părerea mea, aici. Mă bucur foarte mult că apa a fost uh, scoasă din directiva privind uh, concesionările, dar trebuie să ne asigure Comisia că nu se va schimba asta, fiindcă dacă uh, analizăm politica Comisiei, mai ales în uh, ceea ce privește Troica și măsurile de austeritate. Privatizarea este o măsură îmbrățișată și chiar forțată în aceste țări. Vreau să vă întreb uh, de ce este Comisia atât de, de lipsă de consecvență se face această derogare în directivă, iar Troica nu face decât să, uh, să dea brânci înainte privatizării în Olanda companii străine sunt, sunt încurajate să, să funcționeze ca întreprinderi comerciale, lucru care nu li se permite acasă, nu este, un, un, nu este, o, o, nu este periculos, așa cum s-a spus înainte. Acum, Uh, vreau să vă întreb dacă va avea un, un efect în cadrul acordurilor existente. And eight minutes, please. Aveți la dispoziție acum 8 minute pentru a răspunde la întrebări, domnule Ot. Aș dori să... La întrebarea privind uh, relația între directiva privind concesionările și uh, Uh, aceste solicitări. Această directivă, vreau să vă spun, nu a fost ținta inițiativei și nu a fost centrul acțiunilor acestei inițiative. Dar acest lucru ne-a permis uh, ca această inițiativă să se bucure de un efect mai mare decât uh, anterioarele inițiative. Ne bucurăm foarte mult că apa a fost înlăturată din această directivă, dar există încercări de a se folosi clauza de revizuire pentru a introduce pe ușa din dos acest element și pentru a se asigura că liberalizarea, privatizarea um, vor fi aduse în discuții în câțiva ani. Autorii acestei inițiative spun că se încearcă garantarea faptului că nu va exista pe viitor liberalizare sau deschiderea pieței. Acest lucru este foarte important pentru cei care doresc să garanteze dreptul la apă, drept fundamental, dar este vorba și despre modul în care este percepută Uniunea Europeană. Nu este vorba doar despre faptul că um, um, apa este definită ca un bun, ca o marfă sau nu. Dați-mi voie să continui eu și să răspund doamnei Le Grip, uh, care sprijină obiectivele 1 și 3 ale inițiativei din tot sufletul. Dar uh, dumneavoastră, partidul dumneavoastră, dorește eh, liberalizarea serviciilor eh, aferente ape. Exact asta dorim și noi. Dorim ca Uniunea Europeană să se angajeze să nu liberalizeze serviciile. Nu e greu. Dorim un angajament eh, cu caracter obligatoriu juridic de a nu liberaliza serviciile. Foarte simplu. Asta nu are niciun loc niciun nicio legătură cu ce se întâmplă la nivel local, fiindcă uh, acesta va fi un efect al uh, dreptului fundamental la apă și la salubrizare și este vorba despre modul în care uh, la nivel local se vor lua acțiuni dacă se începe procesul de privatizare. Raportorul ONU privind uh, drepturile omului la apă a, a spus foarte clar că uh, care trebuie să fie cadrul în aceste cazuri. Dar uh, haideți să facem un experiment interesant. 20 de euro, am aici 20 de euro, dacă vă dau 20 de euro, dacă îmi puteți da numele unei multinaționale care uh, operează în Uniunea Europeană, care nu este nici franceză, nici spaniolă. De ce, de ce fac acest experiment dacă spunem că serviciile uh, trebuie să fie liberalizate în Uniunea Europeană? Uh, vreau să vă întreb cine va câștiga. 20, vă dau 20, câștigați 20 de euro dacă puteți să-mi dați numele unei astfel de companii care să nu fie nici din Franța, nici din Spania. Okay. Now we can start the next round. Bun, putem începem următoarea rundă cu vorbitori de la Envy și de la Peti. Sofie Oconi deschide această rundă un minut și jumătate. Domnilor și domnilor, dați-mi voie în primul rând să salut această inițiativă și evenimentul de astăzi care ne permite să discutăm uh, despre apă în centrul dezbaterilor noastre. De mult timp cer uh, un mecanisme de finanțare noi pentru îmbunătățirea accesului la apă și salubriza, salubrizare. Salut această dezbatere și uh, salut uh, tot ce s-a spus la punctele 1 și 3. Dar Vreau să vorbesc acum despre liberalizarea serviciilor apei și aproximările, ades, care, aproximările care s-au făcut în acest subiect. În Uniunea Europeană aceste servicii sunt reglementate foarte strict și controlate de autoritățile publice. Tot timpul, o treime dintre cetățenii europeni beneficiază de pe urma acestor servicii prin intermediul operatorilor privați. Subliniez faptul că Chiar dacă un operator privat uh, oferă astfel de servicii, este întotdeauna controlat de o autoritate publică. Deci, uh, autoritatea publică are posibilitatea de a delega acest serviciu sectorului privat, ceea ce nu afectează eficiența și calitatea serviciilor. A, dacă există abuzuri, atunci municipalitatea poate să-și reia uh, drepturile pentru a proteja cetățenii. Și nu mi se pare normal să fie atâtea cu degetul aceste companii din sector. Ar fi fost interesant să avem alături de noi să avem alături de noi toate părțile interesate, inclusiv reprezentanța acestor întreprinderi. Operatorii privați sunt întreprinderi care își aduc contribuție la, la dezvoltarea economică a Uniunii Europene, iar a, acest statut uh, demonizat adesea aduce avantaje. Uh, Concurența le permite să reducă prețurile, garantând calitatea apei prin controlul parlament al autorităților publice și ca um, companii participă la PIB-ul statului, la economia reală, intervenind pe piețe internaționale în egală măsură, un lucru care este mult mai greu de făcut pentru companiile publice. Și doar companiile private au posibilitatea de a investi în mod masiv în cercetare și inovare în acest domeniu și permițându-i Europei să rămână lider în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că trebuie să trimitem pe unii colegi la IMCO pentru a înțelege mai bine despre ce se vorbește aici. Încă o dată vă rog să respectați timpul alocat de un minut și jumătate, fiindcă nu vom avea uh, timpul. Domnul Arsenis. Water Mulțumesc, domnule președinte. Se consideră că privatizarea apei este dăunătoare din punct de vedere social și economic. Aceasta a început cu doamna Thatcher în Regatul Unit, când s-a decis privatizarea companiilor de apă și prețurile s-au triplicat pentru cetățeni, deci au crescut au existat de trei ori mai mulți cetățeni care nu au mai avut acces la apă, tocmai pentru că nu puteau plăti factura și s-a redus uh, calitatea apei și a sistemului de salubrizare. În Bolivia, privatizarea a dus uh, la impozitarea colectării apei de ploaie. În ziua de astăzi avem uh, peste 2 milioane de cetățeni europeni care au cerut să luptăm împotriva privatizării 50 de membri ai Parlamentului European au semnat o scrisoare prin care se cere multinaționalelor să oprească uh, procesul de privatizare a companiei de ape din Tesalonic. Și uh, Consiliul Municipal din Grecia a oprit acest proces pentru că îl consideră inegal, ilegal și cu toate acestea guvernul continuă cu această privatizare ilegală și irațională. Și Uh, aceasta sub auspiciile Comisiei a Troicii, deci a domnului Șefcovici aici pre, prezent. Compania de apă are profituri de 80 de milioane, are rezerve, are investiții continue la nivel european și se consideră că finanțarea oferită de multinaționale este excesivă. Iată de ce dorim să vă întrebăm, domnule vicepreședinte, domnule Șefcovici, dacă doriți într-adevăr să-i respectați pe cetățenii care au semnat în mod masiv această petiție, atunci de ce nu vă întoarceți la dumneavoastră la birou, de ce nu luați telefonul și vorbiți cu reprezentanții comisiei și ai troicii să spuneți că această politică nu este deloc binevenită? Mulțumesc. Doamna Lepaj, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să salut organizarea acestei întâlniri, care reprezintă un adevărat progres și care reprezintă, să zic așa, o primă zi a democrației europene. Sperăm să avem multe altele de același fel. E foarte bine să asculți, să înțelegi și mai bine. Trebuie ca această inițiativă cetățenească de astăzi să fie înțeleasă de către Comisie. Și salut consensul care există între membrii Parlamentului și poziția exprimată în inițiativa cetățenească, indiferent că e vorba de directiva concesiunilor de care s-a vorbit sau de alte rezoluții din 2012, o rezoluție care, din păcate, nu este un text legislativ, este doar o rezoluție. Însă se pare că Comisia nu este de acord și dorește să continue pe drumul liberalizării, care nu este dorit de uh, mulți cetățeni de-ai noștri. E adevărat că într-o lume ideală ar exista un adevărat control, ar exista un echilibru între operatorii publici și privați, însă nu locuim într-o lume ideală. Lucrurile nu stau chiar așa și de aceea dacă vedem cât de mult au crescut prețurile la apă, atunci când vorbim de un sistem public-privat și în țara mea pot să vă dau foarte multe exemple în acest sens, atunci înțelegem de ce atât de mulți cetățeni europeni nu doresc să meargă pe acest drum. Atunci când vom ajunge într-adevăr la un echilibru, domnule președinte, doamnelor și domnilor, nu trebuie să mergem pe drumul liberalizării și de aceea trebuie să susținem această inițiativă. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Martin Kassler. Mulțumesc, domnul Kassler. Vielen Dank. Ich möchte mich erstmal Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc celor care au organizat acest eveniment. Mă bucur că această inițiativă este susținută de atâția cetățeni și aceasta arată că interesul este foarte mare la nivel european, nu doar în Germania, deși e adevărat că un număr foarte mare de semnatari provine din Germania. În regiunea mea Există mii de comune care au organizat o adevărată campanie în acest sens și pot să vă spun că nu avem nevoie de concurență aici, avem nevoie de securitate, avem nevoie de acces, de garantarea accesului la o apă potabilă. Vorbim de transparență, competitivitate și concurență și bineînțeles că există întotdeauna argumente în acest sens cei care reprezintă o adevărată putere pe piața internă sunt uh, țările mari și prin, pe teritoriul european există, bineînțeles, companii care au interese foarte clare. Dacă vă uitați la sticlele de apă pe care le avem aici de plastic, vedeți uh, din ce țară vin și ce companie reprezintă. În calitate de reprezentant al unei comunități locale, vreau să vă spun că cel mai important lucru este ca aceste comunități locale să aibă acces la apă potabilă. Acesta este elementul primordial și tocmai de aceea trebuie să luăm măsuri în acest sens. Trebuie ca apa să fie accesibilă pentru toată lumea. Se vorbește foarte mult despre acordul de liber schimb cu Statele Unite și cred că aici vom avea nevoie de decizii foarte clare pentru ca apa să fie exclusă. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, dumneavoastră veniți din Bavaria și cunoașteți foarte bine situația în acea regiune. Right to Water campaign couldn't have come at a better time, particularly Doamna Childers, Mulțumesc. Există o serie de state membre, precum Irlanda, unde s-au aplicat taxe pe apă și s-a centralizat sectorul de apă în cadrul pachetului de bailout care a fost impus de Troică. Aceasta are potențialul de a scădea standardele de apă și a crește prețurile. Și aceasta în perioada în care cetățenii noștri se confruntă cu consecințele politicilor de austeritate și a crizei economice, aceste taxe suplimentare sunt nejustificate și de-a dreptul imorale. Acestea n-ar trebui să uh, ducă la o scădere a eficienței și ar trebui să se asigure o calitate sporită a apei. Ceea ce ne interesează pe noi este să controlăm în continuare accesul la apă, acesta fiind un drept al cetățenilor și să nu putem modifica sau liberaliza accesul la apă. Principala provocare aici este costul rezonabil al apei, pentru că calitatea apei este importantă doar dacă ea Uh, este rezonabilă ca preț și în felul acesta se asigură ca drept al omului. Iată deci care este întrebarea pentru Comisie. Cum veți putea asigura că un european își va îndeplini obiectivele de dezvoltare ale mileniului în ceea ce privește accesul universal la apă și la salubrizare? Și, de asemenea, ce măsuri aveți de gând să implementați pentru a îmbunătăți participarea utilizatorilor și a societății civile în procesul de luare a deciziilor referitoare la accesul la apă? Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Ciuntis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt deputat european, reprezint stânga și Grecia și sunt membru al Comisiei de Transporturi. Vreau să vă felicit pentru eforturile pe care le-ați făcut în cadrul acestei inițiative, dar am să dau și eu exemplul Greciei această inițiativă ar fi trebuit să ia o altă formă, pentru că știți foarte bine că există o încercare de privatizare a companiei de apă de la Atena și cetățenii au reacționat în mod masiv, doresc ca decizia să fie luată uh, prin referendum. Însă comisia este destul de atentă la acest lucru. Domnul Barnier spune că apa ar trebui să fie în afara directivei serviciilor. Domnul Ren spune că apa este, proprietat, este în proprietatea celor care dețin rețeaua. Deci nu noi spunem că apa ar trebui privatizată, dar până la urmă care sunt rezultatele? Guvernul elen ne spune că Troica i-a impus această privatizare și că, practic, e pe cale de a vinde rețeaua de la Atena și din Salonic. Eu am o întrebare, pentru că e vorba de un dialog aici între noi. Pentru domnul Ren, puteți spune că acest monopol al distribuției de apă este singurul răspuns posibil, pentru că noi luptăm pentru a susține dreptul accesului la apă ca un drept fundamental și acesta trebuie însoțit de o adevărată atitudine asupra apei ca un bun public și nu ca o marfă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la eye. Doamna Gebhardt, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul aici în numele domnului Panțerii, care, din păcate, n-a putut veni aici pentru a pune întrebarea sa. Avem directiva asupra concesiunilor, de altfel domnul Panțeri este raportor la această directivă și am reușit, după lungi negocieri cu Comisia Europeană, să excludem apa și aprovizionarea cu apă din această directivă. Comisia Europeană a avut uh, aproape întotdeauna o părere diferită față de a noastră. Problema care se pune este ce se va întâmpla în următoarele săptămâni de negociere. Pentru că se spune că peste câțiva ani se va aplica clauza de revizuire, însă ce înseamnă asta? Vom relua de la capăt întreaga procedură sau am ajuns acum în sfârșit într-o etapă definitivă? S-a stabilit în mod definitiv că apa nu este o marfă și este exclusă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Gutierrez pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. mi se pare că nu sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus aici. În primul rând, apa este un bun public și rețeaua este într-adevăr un bun public, dar cu totul altceva este gestiunea privată. Știm foarte bine că gestiunea publică nu este deloc transparentă. Există foarte multe primării care rămân cu o bună parte din fondurile rezervate a apei și au un portofoliu foarte mare de bani negri la nivel municipal. Și cunosc multe primărie care um, iau de la companiile concesionare 300 sau 400 de milioane de euro pe care le folosesc după aia pe ușa din spate. Deci, pentru mine nu e corect să vorbim despre o gestiune publică bună dacă nu există o reglementare la nivel european și o anumită transparența, pentru că toată lumea știe uh, de unde vine electricitatea, dar nimeni nu știe de unde vine apa. Deci cred că avem nevoie de astfel de reglementare și, în al doilea rând, trebuie să reglementăm transparența, sinceritatea și să nu îi păcălim pe cetățeni spunându-le că gestiunea trebuie să fie publică. Nu, gestiunea poate să fie și privată fără nicio problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la răspunsuri. Dau cuvântul Comitetului Cetățenilor. Aveți 8 minute la dispoziție pe care îl puteți împărți între dumneavoastră cum doriți. Domnule Ot, vă rog. Mulțumesc, n-am nevoie de prea mult timp uh, pentru ca să vă spun ceea ce vreau să vă spun. Două lucruri sunt însă importante. Spre deosebire de felul în care am prezentat lucrurile în această dimineață, am uh, discutat și aici despre transparență și despre trasabilitate. Mi se pare un lucru foarte important să știm de unde vin câștigurile, cât de mari sunt aceste câștiguri, cine profită de pe urma lor și în ce măsură acționarii privați sunt uh, implicați în câștig, uh, cum este uh, structura investițiilor, cum se face modernizarea și cum evoluează întreprinderea, cum se dezvoltă în colaborare cu, cu autoritățile publice. Cred că aici avem o lipsă de informare, zic eu. Ar fi foarte bine dacă ar exista o directivă pe tema transparenței care să poată să oblige la furnizarea de astfel de informații, pentru ca să știm cum trebuie să se comporte cei care intră în aceste uh, Uh, în acest domeniu dacă sunt întreprinderi private. În orașul în care trăiesc și lucrez eu am văzut ca, de exemplu, la operatorul din Berlin cu doi, uh, uh, unde există doi acționari mari, se iau decizii, de exemplu, pentru ca, de exemplu, orașul să răspund, să renunțe la avantajele sale pentru a garanta um, un venit mai mare pentru acționari, ceea ce nu este bine. Au fost, uh, de exemplu, oprite anumite centrale și nu se poate spune că se asigură cu adevărat uh, această resursă. Rezultatul este că centrala însă a rămas uh, funcțională pentru că știa că dacă este oprită, pentru că nu mai este necesară pentru aprovizionare cu apă, atunci, uh, din păcate, va crește nivelul uh, apei, freat, apei freatice și atunci aceasta uh, va duce la inundații, de exemplu, sau la alte probleme. Deci nu e vorba numai de aprovizionare cu apă aici, e vorba și de protecția zonelor de, de stocare a apei sau pur și simplu a pământului în care se găsește apa freatică. În ceea ce privește liberalizarea și concurența, atunci când uh, în întreprinderea care se ocupă de aprovizionare este participe o întreprindere privată, nu mai e vorba de concurență, pentru că aprovizionarea cu apă trebuie să fie un monopol natural. Și de aceea pot spune la fel de bine că dacă sunt privați care se ocupă de această aprovizionare, atunci totul este numai orientat spre profit. Dacă autoritățile publice nu sunt obligate să facă profit, atunci ele pot, prin uh, taxele pe care le impun, prin prețuri, să încaseze atâtea fonduri încât să poată să facă investițiile de care au nevoie. E vorba deci de o diferență foarte mare pe care cred că trebuie să o considerăm în acest context. Este mult mai nuanțat decât uh, s-a prezentat aici, cred eu, situația. Mulțumesc, Tomazo Fattori. Da, mulțumesc. În primul rând, cetățenilor europeni nu a făcut nicio confuzie între apa ca bun și servicii. Pentru că nu se poate separa apa ca atare, de serviciile uh, respective, dacă vorbim de dreptul la viață și dreptul la un uh, bun fundamental. Pentru că pentru a avea acces, de exemplu, la uh, oxigen nu am nevoie decât de plămâni, dar pentru apă am nevoie de un serviciu. Deci e vorba de două elemente, apă și servicii igienico-sanitare, care sunt legate. Vreau să vorbim mai întâi de chestiunea fundamentală care a fost la baza inițiativei noastre, care nu poate fi conturnată prin subsidiaritate adresate. Prima întrebare este foarte clară. Trebuie să oprim imediat această fugă către liberalizare, care este de fapt o, un impuls care a venit din partea Comisiei Europene. S-a spus uh, foarte oficial că aceasta nu este politica Comisiei, dar spuneam și înainte, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Grecia, în Portugalia, vedem că, de fapt, trebuie să liberalizăm aceste servicii de apă dacă vrem să uh, Uh, dacă, de exemplu, vreți să aveți acces la fondurile de stat din partea UE. Asta este ceea ce s-a spus. Deci Fondul Monetar Internațional a făcut acest lucru țările din sud, sud și acum, din, de asemenea, același lucru se întâmplă și cu celelalte țări în program. Repet de aceea că punctul fundamental pe care noi vrem să fie recunoscut uh, este ca apa trebuie să fie recunoscută, deci dreptul la apă să fie recunoscut ca o inițiativă legislativă ad hoc sau ca o continuare a legislației legislației existente, dar negru pe alb, astfel încât să se poată vota în adunarea generală a Națiunilor Unite. Aceasta înseamnă că avem nevoie în Europa de instrumente concrete pentru care, în, care să garanteze că niciun cetățean nu este exclus de, accesul, de la accesul la apă. Responsabilizarea înseamnă și, de exemplu, să găsim fonduri speciale pentru anumite investiții care să garanteze accesul universal la apă uh, în zone mai sărace ale Europei în care acesta nu este încă garantat. Există foarte multe familii care au fost mult, sunt mult mai sărace după criză și care pot să nu mai aibă la un moment dat acces la acest serviciu. Nu se poate ca sărăcia să poată să fie un motiv pentru care să nu ai acces la apă. Vorbim aici de viață, nu vorbim de piață, nu vorbim de interese. Deci, cu această inițiativă dorim să schimbăm, de fapt, fundația, o fundație care, de fapt, trebuie să fie prima care să fie garantată în momentul în care începem o astfel de construcție. Deci, politica europeană de apă trebuie să se bazeze pe garantarea drepturilor omului și nu pe garantarea profitului. Și ultimul punct și închei, știm foarte bine că nu este vorba de competența Uniunii Europene atunci când vorbim de gestiunea publică a apei, în diferitele state membre. De fapt, nici măcar nu este un lucru pe care trebuie să-l discutăm, pentru că este un drept, o fundație importantă, dreptul la apă este, deci, o chestiune care nu trebuie să fie, să cadă sub incidența liberalizării. Însă, o chestiune de democrație spune că peste tot populația lumii s-a exprimat împotriva liberalizării. Așa este, pentru că experiența liberalizării a fost foarte proastă. Au fost trei referendumuri la Berlin, uh, în nord, deci Madrid în sudul Europei și în Italia de asemenea, după cum a spus și colegul meu. Deci de fiecare dată când au avut ocazia, cetățenii s-au exprimat împotriva privatizării serviciilor de apă. Totuși, trebuie să recunoaștem așadar dreptul la apă și să spunem nu în fața procesului de liberalizare a acestei uh, serviciu. Dacă cetățenii apoi decid, uh, vor putea să se exprime și vor spune cu siguranță nu la privatizarea apei. Mulțumesc! Just very short to the French uh, MEP. Mulțumesc. Foarte pe scurt către deputatul francez. Ceea ce am înțeles este că dumneavoastră apărați companiile uh, private de uh, servicii de apă, același lucru însă se aplice și, să se aplice și uh, serviciilor publice, dar din păcate nu vorbim despre serviciile private, ci cerem un angajament din partea Comisiei, cereați un angajament să se liberalizeze aceste servicii. Eu nu cred că piața apei uh, poate fi liberalizată, eu nu cred că asta este ceea ce cereți dumneavoastră. Nu, mm, noi nu cerem acest lucru, noi cerem un angajament în legislație din partea Comisiei Europene de a nu liberaliza serviciile de sanitate și de Uh, serviciile de aprovizionare cu apă. Mulțumesc. Aș da cuvântul acum Comisiei, domnului Jonathan Fowle, care este director general uh, la DigiMarkt. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule vicepreședinte. În primul rând, cred că este un eveniment istoric și mă bucur foarte mult că sunt astăzi aici. Vroiam să mă refer la o serie din chestiunile care au fost prezentate aici și sper să lămuresc câteva neînțelegeri. În primul rând, în ceea ce privește directiva concesiunilor, ar trebui să spunem cu claritate că Comisia nu numai că este nemulțumită, dar a fost chiar foarte mulțumită cu rezultatul negocierilor. Și am aici declarația domnului Barnier de pe 21 iunie anul trecut, în care spunea, și citez aici, că cea mai bună soluție se pare a fi aceea de a elimina apa din domeniul de aplicare al directivei concesiunilor și trebuie să ținem cont de îngrijorările manifestate de atât de mulți cetățeni. Voi propune președintelui Barroso și celorlalți colegi să susțină această decizie, de altfel a și făcut acest lucru domnul Barnier și Comisia va monitoriza, bineînțeles, situația în domeniul apei îndeaproape. Și asta mă aduce la chestiunea revizuirii directivei și îngrijorările manifestate, cum că acesta ar fi un mesaj că aceste decizii vor fi um, reluate cumva pe ușa din spate. Nu este cazul. Bineînțeles, va trebui să vedem ce se întâmplă în statele membre și, de asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că uh, decizia fundamentală, decizia democratică în legătură cu felul în care se organizează distribuirea apei este cea făcută la nivel local. Uniunea Europeană nu are niciun fel de competență în acest sens pentru a spune că apa ar trebui furnizată într-un fel sau altul, în mod privat sau public. Așa cum uh, am auzit aici, s-au dat exemple, situații diferite din uh, diverse regiuni, țări sau orașe din Uniunea Europeană. Este vorba aici de alegeri democratice la nivel local și ele se fac, sunt revizuite, schimbate, iar Comisia peste 5 ani va face, așa cum o face întotdeauna, o revizuire în care va analiza situația și va prezenta un raport Parlamentului și Consiliului. Bineînțeles, va ține cont de tot procesul de monitorizare care va avea loc în urma acestui proces și acestui uh, eveniment istoric. Nu pot să vă spun dinainte ce va face Comisia peste 5 ani, dar pot să mă gândesc și sunt destul de încrezător în acest sens că va ține cont de mișcarea reprezentată de această inițiativă. Și, bineînțeles, va ține cont de dezbaterea care va avea loc în statele membre. Vom vedea cum uh, va funcționa directiva concesiunilor și vom face raportul la timp. Acum, referitor la alte chestiuni care au fost prezentate. M-aș întoarce la o remarcă de natură generală, și anume cea a liberalizării apei. S-a întrebat aici dacă Comisia își poate lua un angajament ferm în sensul neliberalizării. În primul rând, în funcție de definiția precisă pe care o dăm liberalizării, și unii au spus că liberalizarea, și sunt de acord cu asta, nu înseamnă privatizare, în funcție deci de această definiție, practic toate lucrurile stau în mâinile statelor membre. Pentru că dacă un stat membru la un nivel mai înalt sau mai jos hotărăște în funcție de propriul său sistem constituțional că apa trebuie furnizată într-un fel sau altul, aceasta este de competența doar a statului membru. Și dacă, doar dacă statul membru hotărăște că gestiunea și furnizarea serviciilor de apă rămâne la nivelul public și nu uh, pe piața liberă, aceasta este de competența lor și pot să o facă. Așa cum uh, s-a spus aici, există astfel de state care au luat această decizie și noi nu avem niciun cuvânt de spus în acest sens, așa cum ne obligă de altfel tratatul să nu ne pronunțăm în niciun fel. Dacă se ia o decizie, așa cum s-a întâmplat în unele state membre, uh, și acest lucru poate fi dezbătut sau revizuit, de a deschide anumite aspecte în ceea ce privește furnizarea de servicii pe piața liberă, atunci acest lucru s-a întâmplat și piața pe Uniunea Europeană include și piața internă, piața unică pentru toate statele membre unde se aplică anumite reguli, printre care, așa cum s-a spus, și reguli asupra transparenței, asupra lipsei uh, discriminării și așa mai departe. Deci uh, acesta ar fi, să zicem așa, trăgaciul în ceea ce privește decizia inițială cu consecințe foarte mari la nivelul democrației municipale, locale, regionale pentru că și la nivel european va trebui să suportăm consecințele deciziilor luate la nivel local sau statal. Deci vom vedea până la urmă ce se va întâmpla. Domnul Barnier a declarat acest lucru și colegii comisari sunt absolut de acord cu această declarație pentru a putea elimina orice neînțelegere am eliminat apa din directiva concesiunilor. Nu avem de gând în niciun fel să luăm alte măsuri pe care dumneavoastră ați putea considera drept o liberalizare a serviciilor de apă și vom monitoriza cu foarte mare atenție ce se întâmplă la nivel local și regional în toate statele membre. Bineînțeles, dacă va fi nevoie, vom reacționa sau cel mai târziu peste 5 ani când avem procesul de revizuire la directiva concesiunilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc un minut în final acum, în finalul celei de-a treilea, treia runde, domnul Ot. Mulțumesc! Ați spus înainte că nu știți cum va gândi Comisia Europeană în 5 ani. Așa este, nici noi nu știm acest lucru. Iată de ce acum este nevoie să se facă pasul următor în care să se spună că se recunoaște faptul că aprovizionarea cu apă este un drept uh, al omului care ține cont de uh, aprovizionările de bază și că acestea nu trebuie să fie parte din regulile pieței interne. Dacă se recunoaște acest lucru, comisia care va uh, fi de această părere, trebuie să ia această decizie, dar e nevoie de majoritate. Iar discuția aceasta s-a purtat deja de mai mult timp despre liberalizarea pieței în aprovizionarea cu apă și serviciile de îngrijire și uh, serviciile de sanitație. Aceasta înseamnă că de 20 de ani se tot discută. La fiecare an apare din nou această discuție. Iată de ce noi considerăm că acum trebuie să facem un pas în fine și cred că asta este ceea ce vom face și în cadrul campaniei uh, electorale în următoarele luni pentru Parlamentul European. Mulțumesc, domnule Ott. Acum uh, trecem la declarațiile finale și mă bucur să pot saluta doi reprezentanți din partea unor altor instituții pe care nu le vedem așa de des, în primul rând Comitetul Economic și Social de la CESE, doamnei Lenoai, care va avea întâi cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint CESE. Noi susținem uh, o legislație care să susțină inițiativa de a transforma apa și sanitația într-un drept al omului, așa cum a fost el prevăzut în cadrul Națiunilor Unite, în cadrul post-2015 și, de asemenea, în uh, gestionarea apei ca serviciu esențial disponibil tuturor. Am răspuns inițiativei președinției ungăiare de a integra politica apei în celelalte politici europene, uh, de asemenea, am răspuns la o comunicare a Comisiei Europene pentru Parteneriatele de Inovare Europeană pentru Apă și la unui plan pentru salvarea resurselor de apă în Europa. Am salutat-o pe doamna Fishback Pittel, secretar general al Federației Serviciilor Publice și pe doamna Barbara Alferiș, care este director uh, la rețeaua antisărăcie europeană în septembrie anul acesta la plenară, când am adoptat planul de acțiune pentru uh, acest subiect și susținem această inițiativă. Este important însă să se recunoască faptul că pentru punerea în aplicare a acestei legislații care să faciliteze accesul tuturor, trebuie să se facă distinția între serviciile pentru întreprinderile care produc și fac beneficii față de serviciile care se oferă cetățeanului sau uh, serviciile oferite persoanelor în general. În acest sens, mi s-a părut evident să punem la dispoziție într-o manieră transparentă toate rezultatele cercetărilor finanțate din parteneriate pentru inovare și pentru apă, mai ales în direcția colectivităților teritoriale și ale întreprinderilor din economia socială. O apă curată și potabilă este, de asemenea, cel mai important lucru despre care discutăm. E de aceea trebuie ca lista substanțelor toxice care nu trebuie să se regăsească în apă sau în uh, apa freatică, trebuie deci să fie revizuită, trebuie să ne gândim la costul poluării și la costul tratamentului apei. Și în al treilea rând este important ca Europa în politica sa de vecinătate și în politica sa comercială să țină cont de măsurile pe care le ia la fața locului, de impactul pe care aceste măsuri le au uh, la politica sa internă și externă. Mulțumesc în numele eh, Comitetului Regiunilor, domnul Michel Lebrun. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i felicit pe organizatori pentru această primă inițiativă europeană. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați implicat și Comitetul Regiunilor la această întâlnire. Am avut ocazia să dezbatem această primă inițiativă la Comitetul Regiunilor cu vicepreședintele, domnul Gudrian, și am redactat două avize pe această temă. Unul în legătură cu rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește gestiunea durabilă a apei și celălalt în legătură cu atribuirea contractelor de concesiune conținutul politic al poziției noastre. În primul rând, apa este un bun absolut necesar pentru viață și autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în gestiunea apei. Domnul Ot a reafirmat acest lucru în urmă cu doar câteva minute. Mai multe regiuni sunt responsabile pentru serviciile publice care au de-a face cu aprovizionarea cu apă, distribuirea și gestiunea apelor reziduale. Aceste autorități regionale și locale ar trebui să fie implicate în viitoarea politică europeană a apei. Al doilea element. Suntem absolut împotriva uh, supunerii apei uh, regulilor concurenței și a logicii de piață, pentru că apa pentru noi este un patrimoniu limitat al omenirii, este absolut necesară pentru supraviețuirea vieții și a ecosistemelor. Prin urmare, trebuie să se excludă serviciile care au de-a face cu utilizarea apei din directiva pentru concesiuni și avem nevoie de o politică foarte clară în acest domeniu. Va trebui să respectăm și să protejăm acest bun colectiv în interesul generațiilor viitoare. Iată, domnule președinte, poziția Comitetului Regiunilor și vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Vielen Dank. Und jetzt möchte Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul uh, Gudrian, vicepreședintele Comitetului Cetățenilor, care va trage câteva concluzii. Vă rog. Uh, thank you very much. <coughs> Mulțumesc foarte mult. Mulți au spus că se participă aici la un, la un eveniment istoric, care este într-adevăr istoric, prima inițiativă cetățenească care a depășit pragul semnăturilor și iată a introdus pe ordinea de zi a Uniunii Europene un subiect, iată un eveniment istoric, de natură istoric și, istorică și pentru democrația europeană, democrația particip, participativă. Uniune, ehm, uh, EPSU cu uh, multe organizații uh, de combatere a sărăciei, uh, organizații pentru femei și municipalități și așa mai departe, dar și mulți reprezentanți ai comunității civile, artiști și așa mai departe au susținut această campanie și pentru toate acestea vreau să mulțumesc. Cei care au sprijinit inițiativa cetățenească pentru uh, dreptul, uh, dreptul fundamental la apă și uh, salubrizare au solicitat comisiei o propunere legislativă care să, um, să aplice dreptul la apă și salubrizare Uh, care a fost uh, consfințit de ONU în uh, rezultă din 2011. Se cere în egală măsură ca acest principiu să devină un principiu central al politicii externe de dezvoltare, precum și a politicii comerciale a Uniunii Europene. Multă lume a subliniat contribuția pozitivă în ceea ce privește dreptul uh, fundamental la apă și uh, instații sanitare din restul lumii și uh, importanța acestei în restul lumii. S-a spus în egală măsură că sunt sprijinite solicitările cu privire la scoaterea, de, la scoaterea serviciilor legate de apă din piața internă și, și se manifestă o Uh, dorință împotriva liberalizării. În 5 ani, uh, dar, dar nu este suficient ca lucrurile să se întâmple peste 5 ani. Avem nevoie de un angajament legislativ uh, concret care să care să garanteze că nu, va fi că nu vor fi liberalizate serviciile aferente apei și dorim acțiuni de la Comisia Europeană. Cred că nu este prea complicat ce vrem. Apa nu este un bun uh, asemenea altor mărfuri, este un bun public, uh, iar pe site-ul uh, DG Mediul Înconjurător se spune acest lucru sus și tare, această resursă este, este, nu este abundentă și trebuie să fie ocrotită. Inițiativa aceasta recunoaște faptul că apa și instalațiile sanitare sunt uh, fundamentale pentru viețile noastre de zi cu zi și pentru economiile noastre. Cetățenii, inițiativa cetățenilor Dreptul la apă s-a bucurat de sprijinul a milioane de cetățeni din Uniunea Europeană, oameni care au participat, care s-au care s-au deplasat uh, în piețe, uh, la sindicate și au strâns uh, semnături și trebuie să recunoaștem ce, de ce sprijin s-au bucurat această inițiativă. Mulțumim tuturor organizațiilor care și-au adus ajutorul și mulțumim tuturor cetățenilor care au semnat această inițiativă. Discuția a arătat foarte clar că acum mingea este în terenul Comisiei Europene. Comisia Europeană are șansa de a arăta uh, ce înseamnă Uniunea Europeană, ce credem noi că înseamnă Uniunea Europeană, proiecte pozitive unde drepturile cetățenilor sunt Uh, în miezul uh, intereselor și avem și atât comisia are posibilitatea acum să facă ceva pentru viitor. Și cred că vorbesc acum în numele celor care au semnat această inițiativă când cer comisiei să nu ne dezamăgească. Comisia Europeană, te rog să nu ne dezamăgești. Uh, vă rugăm foarte mult să, să acționați, să luați măsuri acum în urma acestei inițiative. la început sala era plină și mult și cum spuneam, sala a fost plină, toată lumea a spus că avem motive să ne bucurăm. Avem motive să ne bucurăm, dar principalul motiv pentru care ne vom putea bucura va fi momentul în care Comisia va lua măsuri și va face ceva ca urmare a solicitării cetățenilor. Atunci vom spune că inițiativa cetățenească este într-adevăr un instrument al de- democrației particip- participative și nu uh, ceva ce poate, uh, și nu un, un element nesemnificativ căruia îi poți da un bobârnac să dispară. Deci rog Comisia să ia, uh, să treacă la acțiune. Mulțumesc, domnule Gordian, pentru declarația noastră finală și acum vreau să-i dau vicepreședintelui Comisiei, domnului Șefcovic, cuvântul pentru o declarație finală și pentru ca să ne spună ce va urma. Sper ca înainte de Ziua Mondială a Apei pe 22 martie să se mai clarifice lucruri Până atunci, din 20 martie însă înțeleg că va avea loc o comunicare a Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, Matias, mulțumesc uh, foarte mult tuturor celor care ați venit în număr atât de mare astăzi aici și mulțumesc uh, încă o dată organizatorilor pentru eforturile depuse și pentru rezultatul extraordinar pe care l-a obținut uh, Iată atât de mulți semnatari, un număr atât de mare și o uh, diversitate geografică și vă mulțumesc pentru că s-a adus pe ordinea de zi acest subiect extrem de important. Ziua de astăzi a fost foarte lungă, într-adevăr, și dezbaterea um, extrem de înflăcărată, dar um, și mă bucur foarte mult. Sunt extrem de încântat că prin această dezbatere am arătat uh, modul în care inițiativa a adus acest subiect în discuție în Uniunea Europeană și iată dimineața am discutat la comisie, după amiaza am discutat acest subiect la Parlamentul European. Dați-mi voie să vă spun că pentru mine și pentru colegii mei această reuniune a fost extrem de importantă. Am aflat care, sunt, care este poziția dumneavoastră mai detaliat, am, uh, am văzut unde se pune accentul și am uh, uh, și ni se cere să trecem la acțiune, vă asigur vom face acest lucru. Vom face însă la timp, acest lucru la timpul potrivit, fiindcă dumneavoastră ați respectat toate regulile, toate sistemele de referințe și noi trebuie să facem același lucru. Acum, iată, trebuie să publicăm comunicarea, vom analiza toate aspectele implicate și, bineînțeles, ar fi lipsit de seriozitate să vă prezentăm concluziile astăzi, fiindcă mai întâi trebuie să vă ascultăm, trebuie să analizăm toate aspectele, toate consecințele și, bineînțeles, limitele pe care trebuie să le respectăm, limite impuse de legislația europeană. Și, așa cum s-a făcut și președintele nostru, vom da o comunicare dezbatere până pe data de 20 martie. Dacă îmi permiteți acum, aș dori să subliniez unele aspecte care au fost extrem de importante pentru mine. Am auzit și am, am înțeles foarte clar solicitarea dumneavoastră de a se recunoaște mai departe uh, apa ca drept al omului. Întrebarea este cum să se pună în practică acest lucru cum uh, să îi se dea un cadru ușor de înțeles la nivelul Uniunii Europene. Am înțeles, am auzit ce ați spus, că politica de dezvoltare trebuie să se concentreze mai bine în uh, lumea treia, în ceea ce privește programele de dezvoltare. Cred că știți ce facem, de câte facem în acest domeniu și, bineînțeles, ne gândim întotdeauna cum putem să facem mai mult. Uh, ne-ați cerut schimburi de bune practici, practici și transparență, precum și um, analiza prestației ca companiilor de apă din Uniunea Uniunea Europeană. Dar vreau să spun foarte clar, foarte, trebuie să fie foarte clar pentru toți cetățenii ce fac aceste companii și care este rata profitului, ce fac cu acești bani publici și dacă, trebuie să se știe dacă cetățenii primesc servicii uh, bune și corecte. Vreau să vă spun, pentru comisie nu va fi ușor să se publice astfel de comunicare, fiindcă inițiativa dumneavoastră este foarte amplă. A trebuit să implicăm 12 direcții generale la reuniunile noastre, fiindcă toate aceste direcții generale, directorate generale, trebuie să evalueze modul în care uh, deci trebuie să evalueze inițiativa dumneavoastră, dar vă asigurăm că vom face acest lucru cum trebuie. Acum câteva aspecte concrete care au fost ridicate. Acordul de liber schimb. Am discutat deja despre acest lucru în această dimineață, dar o să reiau lucrurile dacă este vorba de servicii de interes general, trebuie să știți că Comisia Europeană are mare grijă cum să includă acestea în mandatele de negociere și modul în care se negociază acestea cu partenerii noștri. S-am arătat acest lucru de nenumărate ori până acum, mai ales uh, și în, în cazul negocierilor cu Canada. Când vine vorba despre clauza pentru investiții, că o chestiune care s-a ridicat aici, iar aici Comisia a reacționat uh, bine, iar Comisarul de Hucht va organiza o consultare consultare publică privind acest subiect în viitorul apropiat. Dar trebuie să găsim un echilibru între negocieri, între modul în care desfășurăm negocierile, modul în care dorim să avem o poziție bună la negocieri și, în același timp, modul în care ne dorim să, uh, să informăm în continuare pe cetățeni și parlamentele naționale privind procesul în desfășurare. Când vine vorba despre chestiunea care a fost ridicată în mai multe rânduri, mai ales de către deputații din Grecia și înțeleg acest lucru foarte bine în ceea ce privește Troica. E bine, știți foarte bine cum a fost fost creată Troica. Știți că este vorba despre un instrument pentru gestionarea crizei și știți foarte bine care este bugetul Comisiei Europene. În egală măsură știți de câți bani a fost nevoie pentru pentru alte programe de finanțare europene la nivelul Uniunii. Îmi pare rău că în momentul în care vine vorba de prețul politic care trebuie plătit numai Comisia Europeană și până numai Uniunea Europeană plătește acest preț și nu este corect. Dacă nu, uh, dacă ar depinde de Comisie, situația în mai uh, uh, vreau să vă spun că noi, dacă n-ar fi, dacă dacă nu am fi fost noi, uh, situația ar fi fost mai rea în Grecia și în alte țări. Noi am, am uh, luptat din răsputeri pentru aceste țări, iar acest lucru nu este recunoscut întotdeauna. În ultimele luni m-am deplasat de mai multe ori în Grecia și vreau să vă spun că am fost uluit de eforturile uriașe care s-au depus uh, și, uh, și cunoaște foarte bine suferința pe care au îndurat-o grecii. Dar iată acum am văzut că lucrurile încep să se miște, că uh, începe să apară o rază de speranță speranțe. Irlanda se întoarce pe piața financiară, Spania își rezolvă problemele financiare și Portugalia o duce mult mai bine la nivele exporturile decât, cu exporturile decât, decât uh, înainte. Deci, cum spuneam, uh, iată, ne îndreptăm către mai bine și sperăm că lucrurile vor continua pe același făgaș și sperăm că cetățenii vor simți acest lucru. Uh, Acum, în ceea ce privește gazurile de șist, sunt uh, sigur că uh, toți, toți, toți cei care cunoașteți situația uh, știți foarte bine că am dat recomandări privind, uh, privind gazul de șist care ține de pachetul, de, uh, pachetul energetic adoptat acum câteva săptămâni, în care am spus foarte clar că e nevoie de criterii minime care să ocrotească mediul înconjurător și am hotărât în egală măsură ca acum să monitorizăm îndeaproape procesul în conformitate cu principiul subsidiarității, bineînțeles, rămâne la atitudinea statelor membre continuarea, demararea exploatațiilor și va, vor, va fi revizuit acest proces în timp scurt pentru a evalua modul în care s-au, s-au desfășurat lucrurile la nivel tehnic și m, pentru a evalua consecințele asupra mediului înconjurător. Conchid Ah, ridicând un aspect cu care ar trebui să ne mândrim. Mulți dintre dumneavoastră a spus foarte clar și și eu vreau să fac același lucru. Uniunea Europeană, Europa, reprezintă vârf de lance în ceea ce privește ocrotirea mediului înconjurător. Este un motiv de mândrie, fiindcă, iată, avem cele mai stricte standarde de mediu din lumea întreagă, mulțumită dumneavoastră, mulțumită activității dumneavoastră, mulțumită activității Parlamentului European și datorită insistenței Parlamentului European de uh, a fi foarte răspicat în ceea ce privește politicile de mediu, în ceea ce privește solicitările cu privire la mediul înconjurător, iar acest lucru este un lucru care ne putem mândri și vă asigur că Comisia Europeană uh, dorește în continuare să, să rămânem în poziția de lider mondial în ceea ce privește uh, standardele de mediu și politice de mediu de înaltă calitate. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră în săptămânile și lunile viitoare în domeniul în care adesea ne uh, Uh, ne, le luptăm cu încercarea de preluare, de, de a unor competențe naționale și de a face pași înapoi, chiar cu câțiva zeci de ani. Știți foarte bine cât de important este să reglementăm uh, să reglementăm în aceste domenii importante în pe continentul european, iar acesta va fi un subiect extrem de important, mai ales în perioada de campanie electorală în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Ich möchte mich Mulțumesc. În final, aș vrea și eu să mulțumesc inițiatorilor acestei uh, inițiative cetățenești atât de importante. Prima care a existat, de fapt, până acum, prima care a fost și inițiată de către doamna Peret și vreau să mulțumesc, bineînțeles, și uh, domnului vicepreședinte al Comisiei, pentru că fără dumnealui nu am fi avut nicio inițiativă a cetățenilor care să ofere în același timp și așa o participare puternică online, lucru care a trecut prin Parlament. Am rugămintea și acest lucru a fost evident și astăzi, uh, pentru că este o temă extrem de sensibilă, e vorba de accesul la apă curată, la uh, servicii uh, de sanitație, aș vrea atunci când e vorba de negocierea acordului uh, de liber schimb, ca virgulă, comisia să aibă întotdeauna în uh, vedere aceste rugăminți ale Parlamentului, pentru că să știți că deja de mai multe ori s-a întâmplat ca să nu poată să fie semnate acorduri din cauza unor principii, cum ar fi, de exemplu, porumbul modificat genetic sau alte probleme la care Comisia nu întotdeauna ține cont de părerea cetățenilor, deci vreau să țineți cont de aceste lucruri pe care le-ați auzit aici. Voi informa președintele Parlamentului despre această audiere care a avut loc astăzi, voi vorbi despre obiectivele care au fost discutate cu uh, dumneavoastră. Vreau să mulțumesc tuturor serviciilor care au permis această audiere în dreapta mea și în stânga mea, Comisia, Parlamentul și serviciile responsabile. Am avut și un reprezentant al Consiliului astăzi aici, însă această instituție a fost uitată astăzi. Mi-aș dori ca la o următoare reformă a tratatului să poată să fie prezent și comisiei în mod oficial. Domnul Sefcovic a primit tot felul de critici, dar uh, eu sunt de părere că și Consiliul ar trebui să vină să spună câte ceva aici în prin, bineînțeles, introducerea acestei obligativități și în uh, tratat, pentru că este nevoie ca și celelalte instituții prezente să poată să răspundă la întrebările cetățenilor. Aceasta este cu adevărat democrația directă. Deci am participat azi la o inițiativă cetățenească istorică, prima, și de aceea vreau să vă asigur pe dumneavoastră, inițiatorii acestui eveniment, că Parlamentul va face eforturi pentru ca Comisia să uh, poată să pună în aplicare ceea ce s-a decis în această inițiativă. Avem dreptul să avem avem rapoarte de inițiativă care să ducă la consecințe concrete în comisie și vom cere acest lucru chiar și formal dacă nu se va realiza. Cred că 1,9 milioane de semnături sunt un semn puternic, un semnal evident care ne pot uh, îndemna deja la acțiune. Mulțumesc foarte mult încă o dată și Am auzit că persoana care, care i-a fost rău aici este deja bine, deja este pe cale de de a se însănătoși. A fost într-adevăr un moment de șoc și mă bucur că această inițiativă a putut să, se, să nu fie marcată de acest eveniment de care ne-am speriat cu toții. Deci urez tuturor o seară bună, drum bun spre casă și vă mulțumesc pentru că ați participat.